Good morning, colleagues. Dragi colegi, bună dimineața! Un călduros bun venit tuturor, în special colegilor noștri din România, celor doi miniștri, domnul ministru Toader și doamnei Daniela Dan. Bun venit uh, amândurora! Înainte de a trece la primul punct de pe ordinea de zi și anume prezentarea în domeniul JAI a președinției române, am de făcut câteva comunicări. În primul rând, cu privire la adoptarea ordinii de zi, sunt, de fapt, câteva schimbări. Punctul 27 este vorba de examinarea proiectului de, acord, de raport în ceea ce privește acordul de cooperare dintre Eurojust și Georgia. Acesta va avea loc la 10.30 în loc de 11.40. Punctul 26. Examinarea amendamentelor în ceea ce privește crearea Fondului de Securitate Internă. Acesta va avea loc la 10.50 în loc de 11.20. Punctele 23 până la 25 cu privire la vize vor fi examinate de la orele 11 și 10. Dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi astfel modificată e considerată adoptată. Trebuie adop adoptate proiectele, procesele verbale, mă scuzați, de la reuniunile precedente. Dacă nu sunt obiecții, se vor considera adoptate. Profilul lingvistic. Avem toate limbile, mai puțin daneză, croată și gelic și câteva anunțuri în ceea ce privește actele delegate și de implementare. O să le trec în revistă, fiindcă știți, așa trebuie. În ceea ce privește actele delegate și de implementare, la solicitarea grupurilor politice au fost transmise scrisori de notificare Comisiei și Consiliului în ceea ce privește prelungirea termenului de examinare pentru următoarele acte delegate. Uh, actul delegat în ceea ce privește regulamentul 14-12-2018, amendând regulamentul 515 uh, 2014, în ceea ce privește fondul de securitate internă, și apoi, cu privire la regulamentul 12 uh, 2018 amendând anexa 2 de la regulamentul 517-2014 în ceea ce privește fondul de azil, migrație și integrare, iar pe 16 ianuarie 2019 Parlamentul a primit un proiect de text din partea Comisiei în ceea ce privește directiva 91-477 pentru schimbul electronic de informații, e vorba de informații legate de transferul de arme de foc în Uniunea Europeană. Actul de bază este directiva 91-477 din 18 iunie 1991, ceea ce privește achiziția și posesia de arme. Am primit o comunicare în ceea ce privește primirea acestor acte. A fost transmisă tuturor membrilor, iar termenul intern pentru obiecții fusese prestabilit. <clears throat> IMCO este comisia competentă pe fond Libe face avizul. Dacă cineva are obiecții, este rugat să și le exprime înainte de sfârșitul lunii ianuarie. Apoi, pe 21 ianuarie, Comisia a notificat echipa Libe în ceea ce privește consultările viitoare cu privire la actele delegate despre terțele țări cu risc ridicat. Este vorba de activitatea grupului de expert în ceea, experți în ceea ce privește spălarea banilor și activitățile de finanțare a teroriștilor. Pe 10 ianuarie 2019, Parlamentul a primit un proiect de text al Comisiei în ceea ce privește protecția adecvată a datelor <clears throat> cu caracter personal de către Japonia sub uh, actul de protecție a informațiilor personale. E vorba de actul de bază, care este regulamentul 2016 pe 679, Recepția acestui act de implementare a fost comunicată pe 11 ianuarie în newsletterul nostru. Dacă sunt obiecții, vă rog frumos să informați secretariatul până pe 24 ianuarie. Iată, vă mulțumesc pentru răbdare, spune președintele. Mulțumesc că ați dat ascultarea acestor anunțuri și acum, dragi colegi, putem să trecem la primul punct din această dimineață. Sunt foarte fericit să îi pot prezenta pe cei doi miniștri. Mai întâi ascultăm uh, prezentarea reprezentanților creștinției României la LIBE. Raportorii noștri și alți colegi deja s-au întâlnit cu reprezentanții creștinției uh, române. Știu că s-au început trialogurile și vreau pentru asta să mulțumesc tuturor celor care sunt implicați, staffului, diplomaților, Astăzi vom asculta prezentarea celor doi miniștri, după cum vă spuneam. Mai întâi, un călduros bun venit domnului Todorel Toader, ministru al Justiției, bun venit doamnei Carmen Daniela Dan, ministru al afacerilor interne, în România. Sunt foarte bucuros că vă avem aici pentru a prezenta prioritățile președinției române în domeniul JAI. Acum, din câte am înțeles, doamna Daniela Dan începe Începeți cu prezentarea dumneavoastră. De fapt, așa s-a stabilit în intern, de câte am înțeles, dacă e în regulă, bine. Pentru ambii miniștri am alocat între 10 și 12 minute fiecare și după prezentarea acestora vom da cuvântul coordonatorilor și membrilor pentru întrebări. Ministrii vor uh, oferi răspunsurile, ca de obicei, regrupând întrebările tematic, deci cum se procedează de regulă la noi. Începem așadar cu doamna Daniela Dan, ministru al afacerilor interne. Un călduros bun venit încă o dată, aveți cuvântul. Domnule președinte Moraes, distinși membrii comisiei, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, pentru a prezenta prioritățile României în domeniul afacerilor interne pentru acest semestru. La 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, am preluat un uh, rol de prim plan la nivel european, cu obiectivul principal de a contribui la consolidarea unei Europe mai coezive, mai unite, mai puternice exercitarea unei președinții este o misiune de înaltă responsabilitate. suntem conștienți așadar de complexitatea contextului în care vom evolua care are un impact atât asupra cetățenilor cât și asupra guvernelor statelor membre ale uniunii europene. uniunea se confruntă în prezent cu diverse provocări atât interne cât și externe precum procesul de retragere a marii britanii din uniune migrația și securitatea în vecinătatea sa imediată și dincolo de continentul european. de aceea calea pe care o propunem și pe care dorim să o urmărim cu consecvență pe parcursul acestei perioade este calea către mai multă unitate și coeziune. vă mărturisesc un lucru de fiecare dată când am analizat cu colegii mei stadiul dosarelor încotro ne îndreptăm ce acțiuni trebuie să întreprindem pentru a finaliza sau avansa un dosar am început discuția cu următoarea întrebare cum răspundem noi în mod concret prin respectiva propunere îngrijorărilor temerilor așteptărilor cetățenilor Uniunii Europene. Ne apropiem cu pași repezi de unul dintre momentele importante care vor marca președinția noastră, alegerile pentru viitorul Parlament European. Și din această perspectivă, cred că sarcina noastră este de a asculta vocea cetățenilor europeni și de a înțelege așteptările acestora. Cetățenii europeni trebuie să rămână în centrul preocupărilor Uniunii. Doar astfel, considerăm noi, vom reuși ca valorile familiei noastre europene să fie menținute și promovate. Distinși membri ai Comisiei, un aspect care ne îngreunează și mai mult această sarcină este timpul. Timpul care se scurge foarte repede și care face ca ritmul discuțiilor să fie unul extrem de intens. De aceea, trebuie să fim mai eficienți și mai disponibili decât de obicei. Personal, privesc discuțiile în format Parlament, Consiliu, Comisie, ca o discuție într-o echipă care încearcă să găsească cea mai bună soluție pentru a face pași înainte. În ceea ce ne privește, vreau să vă asigur că dorim să contribuim la avansarea semnificativă a dosarelor într-o manieră constructivă. Împărtășim același obiectiv. O Europă puternică, prosperă, sigură, unită, mai aproape de cetățenii săi, dar pe care o dorim în același timp și actor la nivel global. Prezenta construcție europeană are la bază principii fundamentale care trebuie să rămână un deziderat chiar și în actuala configurație de securitate și a provocărilor cu care ne confruntăm. în opinia noastră aceste principii rămân valabile și pot sta în continuare la baza construcției europene reformate. globalizarea reprezintă o mare oportunitate dar și o mare provocare. există amenințări în fața cărora niciun stat nu se poate apăra singur sau evenimente cu impact major și direct asupra cetățenilor mai multor state din cadrul Uniunii. În acest context, coeziunea dintre statele membre devine un pilon de bază care trebuie transpus în practică dincolo de declarațiile de intenții. România și-a stabilit în acest spirit de unitate europeană agenda priorităților în contextul deținerii președinției Consiliului Uniunii Europene. Din această perspectivă, intenționăm să contribuim direct la consolidarea Uniunii Europene. Așadar, vă cer sprijinul și vă mulțumesc în avans, dragi colegi, pentru eforturile și cooperarea dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, întărirea securității interne managementul frontierelor externe și restabilirea unei funcționalități depline a spațiului schengen migrația politica privind vizele protecția civilă sunt subiecte importante pe agenda noastră. cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să fac o scurtă trecere în revistă a principalelor repere pe care le avem în vedere în ceea ce privește consolidarea securității interne amenințarea teroristă este încă foarte prezentă. după o perioadă relativ lungă fără atacuri teroriste majore în europa la data de unsprezece decembrie două mii optsprezece am asistat din nou la un atac într o piață de crăciun de data aceasta în strasbourg. apreciem în mod deosebit activitatea dumneavoastră consistentă și implicarea constructivă în domeniul contraterorismului. Salutăm lansarea raportului Comisiei TER, iar în continuare intenționăm să discutăm recomandările sale la nivelul Consiliului pentru a explora cele mai bune modalități de abordare a acestei amenințări emergente la adresa securității cetățenilor noștri. Așteptăm cu interes continuarea cooperării acest subiect va fi și pe agenda jai a consiliului informal de la bucurești și mă bucur că domnul claude moraes a confirmat deja participarea. prevenirea radicalizării și creșterea rezilienței societăților noastre reprezintă de asemenea o prioritate. în cursul primăverii vom organiza o conferință la care veți primi invitații și care va fi concentrată pe problematica prevenirii și combaterii radicalizării în închisori. Președinția română va urmări sporirea cooperării și schimbului de bune practici între statele membre în prevenirea și combaterea radicalizării, atât offline, atât online, dar și offline, consolidării protecției publice, precum și intensificării cooperării între autoritățile naționale competente în opinia noastră dezvoltarea laturii preventive este necesară atât în prezent cât și în perspectiva următorilor ani. considerăm importantă implicarea societății civile a comunităților locale în aceste eforturi de combatere a radicalizării. cetățenii prin interacțiunile firești în mediul social pot observa anumite comportamente anumite schimbări comportamentale semne exterioare de radicalizare pe care le pot sesiza autorităților naționale competente. în prezent multe dintre demersurile curente de la nivel european în domeniul combaterii radicalizării vizează efectele. în opinia noastră succesul acestora nu va fi deplin cât timp nu identificăm soluții adecvate pentru prevenirea și gestionarea cauzelor radicalizării. Intenționăm să obținem acordul politic pe directiva de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și să coordonăm negocierile în faza de trialog în ceea ce privește regulamentul privind prevenirea diseminării conținutului online cu, cu caracter terorist este un obiectiv ambițios și știu că aveți o agendă încărcată dar vă încurajăm să nu amânați această propunere importantă. de asemenea vom monitoriza implementarea ciclului de politici ale uniunii europene două mii optsprezece două mii douăzeci în prezent consiliul se angajează să consolideze o serie de măsuri atât la nivel strategic cât și operațional menite să sporească contribuția autorităților vamale la securitatea internă. Vom continua să lucrăm în această direcție. În domeniul drogurilor, anul 2019 marchează cea de-a 10-a aniversare a declarației politice a Națiunilor Unite privind drogurile și a planului său de acțiune. Prin urmare, la 14-15 martie 2019, la Viena, un segment ministerial al comisiei națiunilor unite pentru stupefiante va revizui politica mondială privind drogurile. în această perioadă președinția noastră va spori și mai mult eforturile depuse pentru a ghida uniunea europeană și statele membre pe parcursul negocierilor. în ceea ce privește dimensiunea externă a securității în anul două mii optsprezece a fost lansat un proiect pilot privind o celulă de informații privind criminalitatea la nivelul operațiunii EUNAVFOR Med Sofia. Raportul de implementare, prezentat în luna noiembrie 2018, demonstrează rezultate promițătoare în ceea ce privește schimbul de informații dintre agențiile JAI și misiunile PSAC, în limitele mandatului misiunii consiliul sprijină ferm această inițiativă inovatoare prelungită până la sfârșitul lunii martie două mii nouăsprezece vom promova de asemenea două inițiative proprii legate de dezvoltarea activității polițienești bazate pe tehnologia mobilitatea și analiza informației și dezvoltarea cooperării polițienești și adaptarea acesteia la particularitățile multiculturale ale comunităților emergente la nivelul statelor membre. însuși viitorul europei depinde de capacitatea noastră de a acomoda aspectele prioritare pe care, care pot diferi în funcție de area de interes a fiecărui stat. ne dorim să asigurăm continuitatea în ritmul susținut al acțiunilor ce vizează securitatea cetățenilor noștri. în plus dorim un dialog deschis și constructiv cu Comisia și Parlamentul European în vederea obținerii sprijinului necesar realizării obiectivelor noastre. În ceea ce privește gestionarea frontierelor externe și a funcționării spațiului Schengen, asigurarea securității frontierelor externe este una dintre cele mai importante garanții pentru o funcționare eficientă a spațiului Schengen. Ne vom strădui să găsim soluții pentru a avansa negocierile cu privire la consolidarea mandatului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, pentru a asigura securitatea frontierelor externe și pentru a contribui la o gestionare mai eficientă a migrației. Interoperabilitatea și implementarea sistemelor informatice dezvoltate la nivelul Uniunii sunt subiecte importante pe agenda noastră președinția română va continua eforturile de finalizare a negocierilor referitoare la propunerea unui regulament privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor uniunii și a documentelor de ședere și de asemenea propunerea privind modificarea codului frontierelor schengen în funcție de evoluțiile la nivelul parlamentului european în ceea ce privește mecanismul de evaluare schengen președinția română va facilita procedura din cadrul consiliului în ceea ce privește adoptarea proiectelor de recomandări în contextul vizitelor de evaluare precum și punerea în aplicare a planurilor de acțiune ale statelor membre. în domeniul migrației președinția română va continua discuțiile pentru identificarea unor soluții care să se bucure de susținerea cât mai multor state membre și care să reflecte echilibrul necesar între responsabilitate și solidaritate făcând astfel mai eficient sistemul european de azil. de asemenea vom continua negocierile în cadrul consiliului pe marginea regulamentului privind procedura de azil în vederea obținerii unor progrese semnificative. Vom încerca să găsim un acord politic privind ofițerii de legătură în materie de imigrație, asupra cărora intenționăm să începem trialogul. În cadrul eforturilor de reducere a fluxurilor de migrație ilegală către Uniunea Europeană, dimensiunea externă a migrației va fi, de asemenea, tratată ca o prioritate accentul va fi pus pe susținerea eforturilor actuale ale serviciului european de acțiune externă și ale celorlalți parteneri europeni în consolidarea cooperării cu țările de origine și de tranzit într o manieră practică și previzibilă. suntem hotărâți să încurajăm dezvoltarea instrumentelor de migrație legală la nivelul uniunii ca măsură complementară pentru reducerea numărului de migranți economici ilegali. În ceea ce privește politica privind vizele, președinția română va continua activitatea în vederea finalizării negocierilor privind codul comunitar al vizelor, precum și avansarea discuțiilor asupra regulamentului care vizează actualizarea sistemului de informații privind vizele. În plus, intenționăm să stimulăm discuțiile în cadrul consiliului uniunii europene cu privire la posibilele măsuri care vizează asigurarea unei formări continue a personalului competent în ceea ce privește politica comună a uniunii în materie de vize. în domeniul protecției civile președinția română va acorda o atenție deosebită cooperării în domeniul protecției civile ajutorului umanitar și gestionării crizelor. Scopul nostru este de a sprijini finalizarea lucrărilor legate de mecanismul de protecție civil al Uniunii. Accentul se va pune pe acțiunile de pregătire necesare la nivelul Uniunii și la nivelul statelor membre, în mod colectiv, pentru a răspunde unor situații de urgență complexe, unor evenimente imprevizibile cu o probabilitate scăzută și un impact social economic și politic ridicat asupra societății noastre din ce în ce mai conectat. Domnule președinte Moraes, distinși membri ai Comisiei, doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele repere pe care am dorit să vi le transmit în debutul întâlnirii noastre. Aștept cu interes întrebările pe care membrii Comisiei le au pentru noi. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă ministru Dan. Acum dau cuvântul domnului ministru Tudorel Toader, ministrul Justiției. Domnule președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari, sigur mă aflu a doua oară în fața dumneavoastră, cu aceeași onoare, de a putea face o prezentare sintetică a priorităților președinției României și încercând să răspund întrebărilor dumneavoastră. În calitate de ministru al justiției, vreau pentru început să transmit mesajul meu de profundă apreciere față de dumneavoastră personal, față de Parlament în general, pentru că Parlamentul, prin opera de legiferare, reprezintă cea mai înaltă expresie a idealului de legitimitate democratică a Uniunii. Vreau să mulțumesc președinției Austriei, cu care am colaborat foarte bine în perioada anterioară, fapt care ne-a facilitat pregătirea dosarelor în lucru, finalizarea unora, avansarea celorlalte și, eventual, promovarea unor inițiative din partea președinției. <clears throat> ne dorim, în mod evident, o strânsă colaborare cu dumneavoastră, Comisia, individual, cu Parlamentul European, pentru că <clears throat> numai împreună putem atinge obiectivele strategice stabilite în prioritățile legislative ale Uniunii. Sigur, nu ne vom abate de la reguli. Sigur, vom folosi tehnicile de negociere – Sigur, vom apela la metoda consensului unde este posibilă, la compromisul, <coughs> scuzați-mă, compromisul de asemenea unde este necesar. Trebuie să continuăm ceea ce dumneavoastră ați realizat până în prezent, ceea ce președințiile anterioare au atins ca nivel de reglementare ca standarde europene, în domeniul justiției și afacerilor interne, astfel încât să promovăm politici orientate către cetățeni, să sporim încrederea cetățenilor în actul de justiție, să sporim încrederea cetățenilor, să sporim încrederea cetățenilor în proiectul și viitorul Uniunii europene. Urmează o perioadă cu provocări, împreună cred, sunt convins că le vom depăși, că ne vom atinge obiectivele pe care ni le-am propus în perioada de referință, perioada președinției României. Dorim o președinție eficientă, dorim o președinție bazată pe strânsă colaborare, o președinție orientată spre rezultate în sensul proiectelor preconizate pe care le avem pe rol. Nu ne vom abate de la principiile generale directoare, respect față de valorile comune, față de drepturile și libertățile fundamentale, față de statul de drept, respectăm tradițiile și sistemele juridice diferite ale statelor, continuăm consolidarea încrederii reciproce între sistemele de justiție din statele membre. Sigur, voi face și eu o scurtă prezentare a priorităților președinției României în domeniul justiției, dar, cu voia dumneavoastră, voi face o prezentare sintetică, repet, ca să nu iau din timpul pe care îl avem la dispoziție pentru întrebări și, evident, pentru răspunsuri, voi încerca să pun accent pe acele dosare care se află pe agenda sau și pe agenda de lucru din cadrul comisiei dumneavoastră. În felul acesta, voi face referire la necesitatea adoptării regulamentului privind ordinele europeane, europene de furnizare și conservare a probelor electronice în materie penală, la directiva privind armonizarea cadrului juridic de desemnare a reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în procedurile penale. Și eu personal ca ministru al justiției și eu personal ca președinte al Consiliului JAI pe justiție, consider deosebit de importantă și prioritară această abordare, acest dosar, deoarece în condițiile în care avem o criminalitate transfrontalieră, din păcate, din ce în ce mai extinsă în condițiile în care avem o cooperare judiciară extinsă, dar în consolidare încă, avem recunoașterea hotărârilor judecătorești definitive din state membre, avem nevoie de o strânsă colaborare și în faza inițială a procedurilor penale, adică la urmărire penală. Sigur, regulamentul pe de o parte, directiva pe de altă parte, trebuie să asigure acel just echilibru între nevoia de prevenire de combaterea criminalității pe de altă parte, o prioritate de ordin general de interes public, pe de altă parte nevoia de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale, nevoia de respectare a prevederilor privind protecția datelor cu caracter individual, astfel încât, în raportul dintre interesul public și cel privat, cerințele de ordin general și cele de ordin personal, astfel cum spune și CEDO și Curtea de Justiție și toate Constituțiile din statele membre, să dăm prioritate interesului public general, fără a face o intruziune dincolo de limita necesară în interesele, în drepturile și libertățile uh, private. Considerăm că acest just echilibru se prefigurează și cu participarea dumneavoastră îi vom găsi acea proporție, acea limită necesară. În decembrie, Consiliul Jai și-a atins obiectivul abordării generale privind proiectul de regulament. Sigur, ne angajăm să continuăm activitatea, să ajungem la o abordare generală și asupra proiectului de directivă cât mai repede posibil, având în vedere interesele generale, dar și determinarea pe care o avem. Sigur, aici n-am observat, dar țin să mulțumesc și să felicit raportoarea pe doamna Țipăl, cu care am avut anul trecut la final de an o întrevedere și un dialog pe care l-am apreciat și l apreciez ca fiind deosebit de bun, de natură să clarifice ambele părți și pe noi din partea Consiliului, astfel încât să facem pașii necesari și cât mai repede posibil spre finalizarea acestora. Există iarăși o temă de mare interes – în strânsă legătură cu cea anterior abordat, și anume punerea în aplicare a formei de cooperare consolidată în ceea ce privește parchetul european, EPO. Sigur că aici nevoia înființării operaționalizării parchetului european este atât de evidentă încât nu sunt necesare argumente suplimentare față de cele pe care le aveți la îndemână, în condițiile în care avem câte 3-4 judecători europeni, în condițiile în care avem în legislațiile naționale prevederi legale privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Dacă acest fenomen, criminalitatea, urcă la nivel european și din păcate chiar internațional, mijloacele de prevenire, de acțiune, de combatere a acestui fenomen, la rândul lor trebuie să urce la nivel european internațional, tocmai spuneam de probe electronice, dar ne trebuie și instrumentele, autoritățile care să pună în aplicare respectivele probe. De aceea, noi suntem bucuroși să contribuim la punerea în aplicare a acestui regulament, astfel încât în termenul imediat următor va fi desemnat procurorul european șef, va fi înființat acel colegiu al parchetului european, până pe 31 martie trebuie să trimitem propunerile fiecarei țări pentru desemnarea procurorilor europeni. În paranteză, România declanșează procedura Trebuie să operaționalizăm cel târziu în noiembrie 2020 acest parchet ca să și îndeplinească rolul de prevenire, combatere a faptelor de natură să aducă atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Președinția României va susține cu toată convingerea dezbaterea privind extinderea competențelor parchetului european deoarece spre terorism într-o primă etapă, deoarece fenomenul infracțional până la urmă cunoaște forme diferite de manifestare și dacă abordăm ter terorismul, în mod necesar vom aborda și spălarea de bani și altele și altele, nu neapărat în președinția României, dar pe un termen relativ scurt. Un alt dosar se referă la combaterea fraudei, contrafacerea mijloacelor de plată, altele decât cele în numerar. Președinția României apreciază faptul că a fost posibilă obținerea rapidă a unui acord în privința cu privire la prezentarea directivei în timpul mandatului președinției austriece, buna cooperare dintre Parlament și Consiliu cu privire la acest subiect, demonstrează, dacă mai era necesar, importanța acestei teme. Președinția României dorește să continue colaborarea cu Parlamentul pentru finalizarea directivei în același spirit de bună colaborare și, de îndată ce textul va fi finalizat de către experții juriști și lingviști și în așteptarea adoptării de către Parlament, Președinția îl va include pe agenda Consiliului pentru aprobare finală. Deosebit de important și atenție vom acorda programului privind drepturile, drepturi și valori, programul pentru justiție. Pentru că dincolo de norma juridică, penală sau civilă sau comercială, în rigoarea ei, Importante sunt valorile comune sociale, importantă este participarea cetățenilor, participarea societății civile la democratizarea societății și președinția română va depune eforturi pentru a atinge, a ajunge la o abordare generală cu privire la aceste dosare importante din cadrul, din cadrul Consiliului. Sigur, avem și alte dosare referitoare la, poate, regulamentul, spre exemplu, privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială, răspunderea părinților, în materia răpirii internaționale de copii. Toate sunt prioritare. M-am uitat, dacă mi îngăduiți, domnule președinte, o scurtă paranteză, m-am uitat și la momentul, data la care aceste proiecte de acte normative au fost inițiate de către inițiatorii legal, să spunem. Ce am observat de aici? Că există un ritm destul de accelerat a procesului de legiferare, un rit pe care împreună cu dumneavoastră, cu legislatorii să-l menținem, să-l îmbunătățim și cu alte teme, astfel ca la finalul președinției României să putem spera că ne-am îndeplinit misiunea deosebit de onorantă, misiunea deosebit de, mă rog, uh, riguroasă, care ne-a revenit în calitate de stat membru al Uniunii. Evident, pot prezenta și celelalte dosare, o voi face după amiază în dezbaterile dintr-o altă comisie. Cu voia dumneavoastră, domnule președinte, mă opresc, deși oricum am depășit timpul alocat. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, și așteptând întrebările dumneavoastră, încă o dată vă mulțumesc. Okay, thank you to both of you. Mulțumim foarte mult uh, celor doi miniștri. Trecem acum direct, dragi colegi, uh, la runda de întrebări. Toată lumea și-a manifestat interesul de a vorbi. Este de înțeles pentru că toate dosarele ce au rămas de finalizat până la sfârșitul mandatului sunt acum în discuție și este o perioadă extrem de intensă. Deci uh, toate întrebările vor fi importante, dragi colegi, ca să putem primi răspunsuri. V-aș ruga să vă rezumați la două minute timp de intervenție ca să rămână după aceea timp și dacă va mai fi timp într-adevăr, veți avea posibilitatea să adresați întrebare suplimentară. Contez pe ajutorul dumneavoastră. Fiecare din listă are cu siguranță o întrebare relevantă. Haideți să începem cu coordonatorii. Roberta Mețola pentru PP. Mulțumesc, Claude. Stimați miniștri, mulțumesc uh, pentru timpul acordat astăzi comisiei noastre. Urez mult noroc președinției dumneavoastră. Cu siguranță noi veți găsi un partener disponibil să progreseze împreună cu dumneavoastră. Poziția grupului meu, convingerea mea este că locul României trebuie să fie în inima Uniunii Europene. Faptul că aveți președinția Consiliului Uniunii Europene trebuie să însemne a conduce prin puterea exemplului față de valorile europene, aici și în restul lumii. De aceea, stimați miniștri, reiterez faptul că corupția este antiteza a ceea ce înseamnă Uniunea noastră europeană. Și ne îngrijorează din ce în ce mai tare situația din România. Trebuie să luptăm cu toate mijloacele. Altminteri, vom vedea cum proiectul nostru european începe să se fragmenteze nu doar în țara dumneavoastră sau în mea, dar pretutindeni în Uniunea Europeană. Am văzut cum cetățenii europeni au fluturat cu pasiune standardul european într-un frig cumplit. Am văzut însă și cum guvernul dumneavoastră s-a lansat asupra cetățenilor care uh, protestau pașnic. Românii sunt uh, mândri să fie cetățeni români, dar sunt și europeni pasionați. Asta pentru că Uniunea Europeană înseamnă protecție și garanția valorilor. Prin urmare, aici spun foarte clar că nimeni nu-i va lăsa de izbeliște. Și Trec la întrebarea mea, pentru că am văzut cum uh, mii de uh, deținuți au fost eliberați în ultimele luni și în repetate rânduri ați spus că aceste măsuri reprezintă rezultatul faptului că centrele de detenție sunt supraaglomerate. Prima mea întrebare este, ce părere aveți? Considerați că închisorile supraaglomerate ar trebui să, n-ar trebui să însemne să se creeze uh, noi facilități sau să fie îmbunătățite condițiile în loc să fie liberate aceste persoane? Și acum, zona judiciară, pentru că aici poate sunt cele mai mari îngrijorări. Uh, în fața acestei comisii, vă asumați angajamentul că vă veți abține să mai uh, aduceți uh, modificări justiției uh, fără să țineți cont de recomandările Comisiei de la Veneția, ce recomandări, de ce recomandări ați ținut cont în așa fel încât să vă asigurați că evenimentele din august nu se vor repeta și nu în ultimul rând. Ne puteți oferi un angajament clar că președinția va avea Uh, voința de a duce la bun sfârșit trialogurile în ceea ce privește paza de coastă și de frontieră europeană de, pentru a încheia acest dosar înainte de luna mai. Mulțumesc! Dragi colegi, spune președintele, vă rog frumos să vă limitați la cele două minute alocate, pentru că niciodată nu vom termina altfel. Pentru SND, doamna Zipăl nu se simte bine astăzi, prin urmare e absentă. Eu, Weidenholzer, o locuiești uh, tu? Te rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezentări. Într-adevăr, iată, este o mare provocare, timpul ne presează. Am câteva întrebări pentru doamna ministru al afacerilor interne. Sunteți... Uh, de fapt, uh, am ascultat cu mare interes faptul că sunteți pentru solidaritate, dar ce înseamnă asta? Ce se întâmplă cu pachetul pentru azil? El este prezentat în Parlament. Doriți să-l continuați? Uh, ne dezamăgește faptul că Consiliul nu ține cont de recomandările și doleanțele noastre? Și a doua întrebare cu privire la cardul, alba, carte, cardul albastru, ce se întâmplă aici? Pentru că nu există progres și dacă discutăm despre politica de migrație și vrem să fim responsabili, trebuie să ținem conștient acest subiect, dacă nu, el va fi amânat până la nesfârșit. Față de domnul ministru al justiției, mă bucură foarte tare că ați menționat uh, programul de justiție. Eu sunt raportor și mă încântă faptul că vreți să încheiați acest dosar în această legislatură. E pozitiv faptul că ați menționat și e-privacy și că vreți să progresați și aici, dar întrebarea este, aveți un termen concret în minte, o dată? Ce vă imaginați, ce vom reuși să finalizăm în acest mandat? Pentru că este esențial, esențial pentru noi toți. Avem acum GDPR, dar nu avem e-privacy. Ori aceste lucruri lucruri merg mână în mână. Și până acum, iată că, din păcate, nu au fost progrese. Nu în ultimul rând, știm prea bine că în domeniul statului de drept, România mai are multe teme de casă de făcut. ar fi fost cazul chiar și fără această președinție. Ne interesează foarte tare ca în cooperare cu Comisia să obțineți progres. Mai sunt și alte două dosare de tratat la Consiliu. Uh, statul de drept uh, în uh, Polonia și Ungaria și procedurile de încălcare înaintate împotriva acestora. Cum vă veți comporta față de acestea? Noi, când am lansat procedura împotriva Ungariei, ne-a dezamăgit foarte, foarte tare faptul că, de fapt, nu s-a progresat la Consiliu. Ce pași doriți să întreprindeți dumneavoastră aici? Mulțumesc foarte mult! Pentru ECR, Helgan Stevens, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, încep cu situația din România. România este un stat membru foarte important al Uniunii Europene, cel mai tânăr, însă ne îngrijorează acum cel mai tare în Uniunea Europeană acest stat. Fiind dat situația statului de drept în România, ținând cont de independența sistemului judiciar, în țara dumneavoastră, am studiat îndeaproape ce s-a întâmplat, inclusiv rezoluția adoptată în noiembrie trecut. Sperăm că și dumneavoastră ați studiat-o și vă cerem să nu luați nicio măsură care ar legaliza, de fapt, corupția. Am văzut cum s-a întâmplat asta până acum, în acceptanța față de corupie. Raportul recent MCV față de România a fost cel mai critic din toate timpurile. Dorim pe această cale să aflăm cum răspundeți la criticile exprimate față de politicile dumneavoastră, de care sunteți răspunzători. Deci vrem să știm cum reacționați la MCV, la ultimul raport. În al doilea rând, despre programul președinției române. Dorim să vă mulțumim, mulțumim ministrilor pentru comentariile față de acest program și doresc să subliniez câteva elemente. Asta, desigur, în numele grupului meu, ECR. Discutăm despre raportul cu privire la Comisia Specială împotriva terorismului. Acest subiect este o prioritate pentru grupul meu. Am dori să vedem o propunere pentru înlăturarea conținutului terorist în mediul online. Colegul meu, Dan Dalton, a depus proiectul său de raport. Sperăm să progresăm cât mai repede posibil cu acest dosar. De asemenea, ne bucur faptul că acest lucru este o prioritate pentru dumneavoastră. O altă prioritate cheie pentru ECR este redată de interoperabilitate. Și ne-am dorit aici următoarele. De fapt, suntem convinși că o bază de date europeană online ar fi extrem de utilă. E vorba de o bază de date care să conțină date biometrice și este foarte important să îmbunătățim eficiența acțiunilor pentru consolidarea securității interne. Este de asemenea foarte bine că și pentru dumneavoastră acest fapt este o prioritate. Sunt numeroase alte subiecte importante despre care am dorit să discutăm, dar aș vrea la sfârșit să mă acces pe azil și migrație și reforma în acest domeniu. Grupul meu crede că Parlamentul ar trebui să abandoneze atitudinea aceasta de a trata totul la pachet, să voteze fiecare dosar pe măsură ce el e gata. De exemplu, sistemul Eurodac. colega mea din dreapta a oferit o bună propunere și am vrea să se facă progres pe acest uh, pachet, pe acest dosar, în domeniul azilului și migrației. Președintele întrerupe, președintele întrerupe. Doar să termine interpretul. Vrem să știm dacă a fost uh, obținut un progres și în ceea ce privește dosarul uh, de reformă în domeniul azilului și migrației. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. În numele ALDE, doamna Grispec nu e, dar o reprezintă Sophie Intveld, dacă ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc celor doi miniștri pentru prezentarea priorităților președinției române. Ca și antevorbitorii mei, aș dori să-mi exprim și eu îngrijorarea față de statul de drept, starea statului de drept din România, mai ales lupta împotriva corupției. Ați vorbit uh, despre cooperarea polițienească și în domeniul justiției, pe bună dreptate, ați vorbit și despre rolul parchetului european, dar sistemul acesta european va funcționa doar dacă toate statele membre aderă la aceleași standarde. Prin urmare, cred că este esențial ca politicile dumneavoastră interne să fie congruente cu ambițiile europene. Ne îngrijorează ce am aflat despre anularea, uh, planificarea de a anula cam vreo 100 de condamnări penale. Și aș vrea să aud din partea dumneavoastră ce intenționează guvernul. Are de gând să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția, cuvânt cu cuvânt, în ceea ce privește schimbările legislative, despre pachetul de azil, căci a fost menționat și el. Am ascultat ce au spus ministrii. Ați spus că veți căuta sprijin amplu. Tocmai asta este problema, nu-i așa? Nu aveți nevoie de sprijin amplu, aveți nevoie de majoritate. Asta stipulează tratatele. Deci a sosit momentul ca statele membre, Consiliul, să-și asume răspunderea și să ia decizii necesare în loc să stea și să aștepte până când există unanimitate, căci nu e necesară unanimitate aici. Așa că vă încurajăm să încheiați acest pachet încă sub preștinția dumneavoastră. Totodată, am auzit că ați vorbit despre programul pentru drepturi și valori. Puteți confirma cu da sau nu dacă intenționați să încheiați uh, acest program, acest pachet sub preștinția dumneavoastră și nu în ultimul rând, că discutăm despre valori. Ce dorește preștinția română să facă pentru a revitaliza directiva orizontală antidiscriminare, căci ea este blocată de aproape 11 ani deja. Mulțumesc! Mulțumesc! Dragi colegi, vom avea o problemă de timp dacă nu respectați timpul alocat. Deci vă rog frumos, strict două minute, regulă valabilă pentru toți. GUE, EFDD, ENF, nu sunt aici, colegii vor apărea pe listă la un moment dat, sau locuitorilor, Dar nu mai mult de două minute, vă rog. Domnul Coelio. Obrigat, oh, sorry. Sorry, the... Președintele se întrerupe. Îmi cer scuze, înainte de dumneavoastră, domnule Coelio, am uitat pentru verzi Judith Sargentini, după aceea dumneavoastră. Anyway. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, cred că o președinție trebuie să conducă prin puterea exemplului, trebuie să dea un exemplu celelalte state membre și faptul că guvernul României a preluat refugiați de pe acea navă Sea-Watch cu câteva săptămâni în urmă e un semn încurajator. Sunt acum alți uh, migranți pe o navă de salvare. Veți lua o inițiativă similară sau acum ne așteptăm ca guvernul României va elabora o politică mai coerentă ca să nu ne mai târguim de fiecare dată când uh, sunt salvați oameni în largul mării. Și că vorbim de a conduce prin puterea exemplului. Nu sunt sigur că inițiativa domnului ministru de a da o ordonanță de urgență pentru că a anula sute de cazuri de condamnări pe, pe motive de corupție e un exemplu bun. Vorbiți de încredere reciprocă ca un principiu al Uniunii Europene, dar dumneavoastră subminați încrederea reciprocă și puneți în pericol cooperarea judiciară la nivelul Uniunii Europene. Doamna prim-ministru, în alocuțiunea către Parlament, a vorbit de patru piloni și unul dintre acești piloni este al, al președinției, ar fi valorile europene. Vrem să vedem asta, dar deocamdată nu vedem asta. Ca raportoare pentru procedura articolului 7 pe Ungaria. Am cerut o întrunire, dumneavoastră n-ați fost disponibil pentru aceasta, însă ar fi timpul să ne explicați cum veți aborda la Consiliu procedura de articol 7 pentru Polonia și Ungaria. I-am întrebat pe cei din președinția Austriei, ei au spus atât de departe mergem noi, acum totul depinde de președinția română. Cred că este momentul să ne spuneți exact ce veți face în acest caz. Puterea exemplului. Domnul președinte, întrerupe pe vorbitoare. Domnul Coelho are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc celor doi miniștri. Am două întrebări specifice pentru dumneavoastră. În primul rând, despre uh, aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. În anul 2011 eu am fost raportor în acest parlament și eu am fost pentru Parlamentul a fost coerent în acest domeniu. Am avut primul raport Schengen, apoi raportul Stanishev. N-ar trebui să privăm România și Bulgaria, sau să privăm pe cetățeni, de libera circulație. Cred și sper că președinția română va pune pe ordinea de zi acest subiect și va reuși să finalizeze dosarul. O a doua întrebare este similară cu cele menționate de colegii mei. Mă îngrijorează momentul în care se află președinția aceasta. Consiliul a blocat complet sistemul comun de azil. Sunt cinci state membre care au introdus controle la frontiere și apoi mai este și problema vizelor în continuare planează incertitudini asupra subiectului, asupra sistemului european. Nu avem mult timp la dispoziție înainte de alegerile europene. În acest context, care sunt dosarele legislative despre care crede priștinția română că sunt șanse să fie încheiate până atunci? Nu ne mai permitem să risipim energia N-are rost să propunem reuniuni inutile dacă nu reușim să terminăm la timp. Vrem să știm care sunt prioritățile politice ale preștinției, care sunt, deci, acele dosare legislative despre care credeți că pot fi gata într-un termen rezonabil. Perioada de timp este deosebit de scurtă. În aprilie, știți, este ultima sesiune plenară, iar Consiliul deja a decis că din februarie încolo nu vor fi trialoguri noi pentru încheierea dosarelor legislative. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Coelio. Doamna Macovei. Mulțumesc. Da, poporul român merită stat de drept și poporul român merită respectul Uniunii Europene. Românii au făcut multe proteste în stradă cu steagul Uniunii Europene uh, pe ei, deasupra lor, în mână Uh, cu toții vor și eu vreau să avem o președinție de succes dar pentru asta trebuie încredere. când prezidați consiliul jai statele membre trebuie să aibă încredere în dumneavoastră. poporul român merită stat de drept știți cine a spus asta, acest lucru? Uh, ieri jyrki katainen vicepreședintele comisiei europene a reacție când a văzut știrea despre o posibilă ordonanță de urgență privind revizuirea tuturor sentințelor penale date de înalta curte cele definitive din două mii paisprezece încoace iar ieri premierul iar ieri premierul a afirmat că a discutat cu dumneavoastră domnule ministru toader adoptarea cât mai rapidă a acestei ordonanțe de urgență pe baza unei decizii a curții constituționale care se aplică numai pentru viitor după cum bine știm niciodată pentru trecut. Uh, de asta vorbesc de încredere. Ca să conduceți Consiliul JAI și ca statele membre să aibă încredere și să conduceți prin exemplu, cum s-a spus mai devreme, uh, încrederea este esențială și ceea ce faceți dumneavoastră. Uh, despre amnistia asta mascată, acum întrebări. Vă asumați efectele acestei amnistii mascate? V-ați consulta cu Uniunea Europeană înainte de a face, de a proiecta acest lucru? Când? Știți că România ar putea fi pedepsită pentru astfel de măsuri? Uh, și mai am o întrebare legată de uh, procurorul european. Ați uh, declarat și scrie în prioritățile președinției române că susțineți și eventuala extindere a activității parchetului european către infracțiunile de terorism. Întrebarea mea este următoarea. Încă nu avem... Just a second No, not uh, a second. Last sentence. Everyone's on two minutes now. Uh, Just wind up. Nu, doar uh, două secunde. Lupta antifraudă încă nu funcționează. O să înceapă să funcționeze. Cum putem să-i dăm alte atribuții înainte de a ști cum funcționează? Vrem să deturnăm uh, să-i deturnăm obiectivul de la fraudă cu fonduri europene? Aveți un interes pentru That's asta? It. Okay. Mulțumesc. Okay. Mr. Pavel, please. Mulțumesc, doamne președinte, doamna ministru, domnule ministru, bine ați venit în Parlamentul European și vă mulțumesc pentru prezentările făcute. Atât bucata dumneavoastră care ați prezentat-o astăzi, cât în general uh, prioritățile României pentru uh, președinția Consiliului Uniunii Europene arată că suntem ambițioși și dorim să ducem mai departe proiectul european. Am uh, vrut, nu, nu am întrebări, să fiu sincer, pentru că am studiat foarte bine programul și vă încurajez să-l continuați. Am ridicat cartea din fața mea pentru a lua cuvântul, pentru a vă spune cine a vorbit înaintea mea. Dacă nu ridica doamna Macovei, sincer nu ridicam nici eu. V-a vorbit, uh, dragi colegi, și vă spun uh, acest lucru, să, să-l înțelegeți, v-a vorbit un fost procuror comunist. V-a vorbit uh, o fostă ministru a justiției din România care a adoptat codul de procedură penală și codul, de, uh, și codul penal prin asumare de guvern, fără dezbatere publică acel cod de procedură penală și acel cod penal adoptat și susținut de această fostă ministru a fost declarat de Curtea Constituțională în foarte, foarte multe capitole ca și neconstituțional, adică împotriva Constituției României, care a fost adoptată în 2003 și care se află în concordanță cu Tratatul de la Lisabona și uh, cu tratatele europene. Această fostă, fostă și uh, vreau să mă antepronunț, fostă deputată europeană în curând, uh, își permite să vină și să mintă în fața cetățenilor europeni de 10 ani de zile. Și vine și îmi denigrează țara, iar eu ca și tânăr, care la Revoluție, când doamna încă semna ca și procuror comunist, aveam șase ani de zile și îmi permit să spun acest lucru. Vă rog frumos să vă uitați foarte bine și să analizați și uh, am să-mi permit să vă trimit și punctul de vedere al Guvernului cu privire la ce a spus dânsa la început uh, cu, cu privire la ordonanța de urgență propusă de domnul ministru Toader. Sunt sigur că dânsul va răspunde uh, întemeiat. Dar prima dată să ne uităm cine vorbește și despre ce vorbește înainte să judecăm. Vă mulțumesc și vă urez mult succes, domnule ministru, doamnă ministru, în tot ce v-ați propus, pentru că aveți un program ambițios. Two minutes. Okay. Thank you. Guillaume, please. Sylvie Guillaume. Bien, je vais essayer de prendre le relais, effectivement, après ce, cet échange. Am să încerc să iau și eu cuvântul după acest schimb. Doamna Sargentini vorbea de principale priorități ale președinției, domnule și doamnă, și împărtășind îndoielile colegilor, aș reveni și eu la al patrulea pilon, Europa, Europa valorilor comune. Vorbeați de inițiativa legislativă prin progresul social, reducerea decalajului de oportunități între bărbați și femei și combaterea discriminării Eh, pe motive de sex. O scursă întrebare. Ce intenții aveți vis-a-vis -vis de Convenția de la Istanbul și ratificarea acesteia? Okay, Sylvie, uh, Miriam Dali. Mulțumim. Mulțumim, Silvii Miriam Dali. Grazie, ministrii. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, ministrilor care sunt aici pentru a prezenta prioritățile. Vă urez mult, mult succes pentru președinția dumneavoastră. Ați identificat prioritățile pe care vă veți axa. Doresc să mă refer și eu la prioritatea de a gestiona durabil și eficient migrația. V-ați referit că e important să fie găsit consensul în soluție. Asta înseamnă că vreți consens din partea tuturor. Cum veți uh, reuși să obțineți asta? De exemplu, în domeniul migrației sunt divergențe foarte mari și sunt oameni care efectiv nu își doresc să participe sau care nu vor să-și asume rolul într-un subiect atât de important. V-ați referit la capacitățile specifice ale statelor membre. Cum veți uh, aborda diferențele care există la acest nivel? Pentru că, iată, de fiecare dată când apare o criză, de fapt apar crize după crize, vedem că soluțiile nu sunt pe termen lung. Mai degrabă să adoptăm măsuri ad hoc de la o situație la alta. Aici, de exemplu, vorbesc despre Malta, un stat foarte mic, unde, pe termen lung, nu avem soluții. Cum veți, vă veți asigura că se va găsi un echilibru? Știu că aveți un calendar foarte, foarte strâns. Ați vorbit despre pachetul de reformă în domeniul azilului. Eu sunt raportor pentru Fondul de Azil și Migrație și vreau să știu de la Consiliu ce calendar are în vedere. Pentru dosarul legislativ, pentru acest fond, vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grapini. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamnă ministru, domnule ministru, pentru prezentarea succintă a agendei. Uh, am încredere că vă veți ține. Vreau să subliniez că România este dezavantajată, are doar patru luni, aveți doar patru luni în loc de șase luni și trebuie, stimați colegi, să ținem cont de acest lucru. Vreau să le mulțumesc colegilor care prin puterea exemplului au respectat uh, tema uh, întâlnirii noastre de astăzi și anume audierea uh, ca și președinție și nu situația din România. Eu cred că dacă cerem puterea exemplului și respect, trebuie și noi ca membri ai Parlamentului să respectăm tema întâlnirii. Le mulțumesc celor care au pus întrebări pertinente. Vreau să subliniez că, și să-i mulțumesc colegului Coelho, care a arătat, doamnă ministru, domnule ministru, că România este neîndreptățită, România și Bulgaria. Și iată, au trecut, am calculat aici, 16 președinții din unsprezece de când întrunim condițiile și România și Bulgaria nu se află în spațiul Schengen. Și cer și eu ca român, așa cum colegul meu Coelho uh, a spus, să încercați să convingeți Consiliul, pentru că Ă, și Comisia și Parlamentul are decizia luată să fim acolo. Am vorbit despre acest lucru pentru că ați vorbit și dumneavoastră de spațiul Schengen, doamna ministru. Și pentru că săptămâna viitoare la mini-plenară noi avem pe temă pe ordinea de zi o dezbatere foarte importantă combaterea radicalizării pentru sau împotriva persoanelor alese democratic și acest lucru se întâmplă sistematic și în țara mea și în alte state deci cetățenii nu înțeleg că dacă este un ales democratic nu trebuie să uh, îl înjurăm sau să aruncăm în el uh, vă întreb doamna ministru cum încercați combaterea radicalizării că nu numai în închisori ci și pe stradă trebuie să se întâmple acest lucru și domnule ministru ca membru al comisiei de la Veneția și cu foarte mare experiență nu o să enumăr toate funcțiile aș vrea să le spuneți colegilor mei, eu știu poziția dumneavoastră. Cum definiți statul de drept, despre care tot vorbim aici, pentru că se vrea a fi și condiționalitate în afara tratatului, și okay. dacă sunteți de acord să existe o lege a răspunderii okay. magistraților. Okay, thank you, Mrs. Mulțumim, doamnă Grapini. Domnul Șogor are cuvântul acum. Thank you. I will speak in Romanian. Voi vorbi română. Stimate doamnă ministru, stimate domnul ministru, prima președinție a Consiliului ocupată de România de la aderarea la UE în, 2000, în 2007 este în același timp și ultima președinție din mandatul curent al Parlamentului. Având în vedere toate dosarele încă deschise și care vor trebui finalizate în scurtă perioadă care ne stă la dispoziție, cred că pot să vă spun că nu veți avea o sarcină ușoară. Vă urez mult succes! Domnul uh, coleg Coelho și Grapini au amintit și deja problema Schengenului și asta este și întrebarea mea ce pași veți lua pentru a debloca această situație? Mai departe, o să vorbesc în limba maternă. I will continue into Hungarian. Eh, ugyanakkor <coughs> kollégáim több problémát említettek. Colegii mei au menționat mai multe probleme, de exemplu corupția, statul de drept. Eu vreau să mă refer la discriminare, și să lansez acest subiect în această dezbatere. Poate că nu este neapărat o problemă ce ține de Uniune, dar iată că acasă nu reușim să rezolvăm problema. Și adresez următoarea întrebare. De ce nu se acceptă standardul covasnei? De ani de zile așteptăm asta. E vorba de o chestiune de principiu. Este un uh, domeniu important este vorba de o zonă populată cu preponderen- preponderență, în preponderență de maghiar, mă scuzați. Mulțumesc, domnul Niedermüller are cuvântul acum. Köszönöm, elnök úr. Tekintettel arra, hogy nagyon... Vă mulțumesc. Am foarte puțin timp la dispoziție și doresc să adresez întrebări foarte concrete. Ce pași concreți aveți în vedere în domeniul migrației și al refugiaților. Este necesar să se obțină aici progres. Mă refer, de exemplu, la propunerea legată de Frontex. Deja este prevăzut votul. La fel, Agenția pentru Refugiați la nivel european. În anul 2017 se găsise un acord cu Consiliul pe acest subiect, dar de atunci nu s-a mai mișcat nimic. Următoarea întrebare. Nu cred că în domeniul acordului Dublin se va reuși obținerea unui progres. Ce părere are România? E de acord ca măcar cu notă provizorie să existe un acord pentru distribuirea refugiaților. E vorba despre oamenii din uh, spațiul Mediteranei care nu sunt primiți nicăieri, în niciun port european. Deci uh, singura soluție ar fi ca președinția română să propună măcar un acord temporar, în așa fel încât acești refugiați să fie distribuiți desigur, între acele state care doresc să participe voluntar. Ar fi o soluție și ar corespunde ideilor noastre umanitare. În plus, ar fi un simbol pentru solidaritatea politică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Peter! Domnul Iurec. Mulțumesc foarte mult! Doresc pe această cale să urez României mult succes Să sperăm că va reuși să se axeze pe cooperare bazată pe solidaritate, respect, înțelegere. Statul de drept în Uniunea Europeană înseamnă că noi cooperăm în baza unor tratate, nu în baza unor decizii politice arbitrare. Pentru asta este important să fie soluționate conflictele care rezultă în urma unor decizii arbitrare, uneori chiar ilegale, la nivelul autorităților europene. Comisia ar trebui să ia o decizie rapid în ceea ce privește excluderea Poloniei de la deciziile Consiliului. Să se țină cont de faptul că această idee a fost respinsă, nu s-a găsit o majoritate pentru asta, subiectul este închis. Toată lumea poate propune amendarea tratatelor. Tratatele însă n-ar trebui să fie ignorate. Cazul Ungariei este mai ușor, mai simplu. Comisia ar trebui să spună foarte clar că votul de pe 12 septembrie din Parlamentul European nu poate fi perceput ca fiind o cerere de a înainta procedura prin articolul 7. Asta deoarece articolul 354 din tratat n-a fost respectat și nu s-a obținut majoritatea stipulată acolo. A fost grotesc ce s-a întâmplat și eu zic că trebuie să respectăm litera tratatului. N-are nimic de a face cu democrația. Trebuie închise aceste două cazuri pentru a reduce tensiunile din Uniunea Europeană acest fapt ar aduce o contribuție importantă, contribuția României în a consolida respectul în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Președintele, doamna Chinici. Grazie, președinte. Eu desidero ringraziare. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc ministrilor pentru prezența de astăzi. Trec repede la întrebări. Pentru doamna ministru al afacerilor interne, Doamna ministru s-a referit la radicalizare și la cum putem preîntâmpina acest fenomen în mediul offline, online și în pușcării, în închisori. Doamna ministru, pentru a preîntâmpina radicalizarea, n-ar trebui oare să existe un spațiu al măsurilor sociale? Cum să folosim educația, incluziunea în acest scop? Pentru că ar trebui să includem cu succes pe acești oameni în societate. Am asistat la atacul de luna trecută de la Strasburg, comis de fapt de un cetățean european. Bine, e adevărat, de origine străină. Totuși, am dorit să vă adresez această întrebare. Iar în ceea ce privește criminalitatea transfrontalieră organizată, ați menționat uh, traficul de droguri, arme și ființe umane. Sunt numeroase delicte comise în acest domeniu și adesea sunt în strânsă legătură și merg mână în mână cu finanțarea terorismului. Întrebarea mea este următoarea. Fiind date numeroasele recomandări ale Comisiei Specializate TER, ce aveți de gând să faceți, care sunt uh, subiectele pe care vreți să vă axați. Știu că va fi o perioadă extrem de scurtă înainte de încheierea legislaturii, dar mă interesează foarte tare pe ce puneți accentul. Ați vorbit și despre cooperarea polițienească, despre schimbul de informații, elemente absolut fundamentale în a combate criminalitatea organizată și nu doar terorismul. Așa că, în acest context, vă întreb ce inițiative vreți să vă asumați, ce vreți să începeți uh, în acest domeniu, care sunt instrumentele pe care vă axați, de exemplu, ce se întâmplă cu recunoașterea reciprocă a ordinelor de confiscare. Sau ce se întâmplă cu informațiile financiare? Sunt importante măsuri aici. Mulțumesc. Domnul Zdehovski. Thank you, Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să menționez în primul rând faptul că această discuție nu se referă la politica internă din România și sunt foarte surprins că unii dintre dumneavoastră folosesc această dezbatere ca să vă atacați colegii. Îmi pare foarte rău. Uh, dar vreau să știți, vă întreb ce înseamnă cuvântul gentleman. Înseamnă că nu folosiți această întrunire pentru răfuielile personale pentru a vă ataca uh, colegul. Dacă a fost cineva comunist, a fost comunist. Nu e subiectul dezbaterii. În primul rând. În al doilea rând, vă mulțumesc pentru prezentare și cred că este foarte important să folosiți președinția ca să ne arătați că sunteți o țară puternică, o țară modernă și doriți să schimbați ceva. Iată întrebarea mea. Considerați că legătura dintre propunerea de a reforma directiva privind returnarea uh, uh, cetățenilor din uh, țări terțe care stau uh, uh, ilegal aici și pachetul SICA face greu să se ajungă la un rezultat în timpul președinției României a Consiliului. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns concret. Mulțumesc, domnul Costa. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Ca prim subiect vreau să menționez criza umanitară din bazinul mediteranean. 2200 de copii și minori, femei, bărbați, anul trecut uh, s-au găsit în acest spațiu, ei fugind din calea războaielor civile și a conflictelor. Uniunea Europeană, Consiliul, blochează un program civil de salvare și acum intervin uh, organismele private pentru a face operațiune de salvare pe mare. Întrebarea mea este, ce se întâmplă? Aceste organizații salvează oameni pe mare. Sunteți dispuși să inițiați un program în așa fel încât refugiații astfel salvați să fie preluați în statele membre? Este foarte greu ce s-a întâmplat. Trei săptămâni, uh, în perioada Crăciunului, uh, au uh, trebuit să rămână 49 de persoane traumatizate pe mare până să se găsească cineva să le preia. Este foarte trist. Dacă vreți să dați un exemplu despre cum se respectă valorile și drepturile omului în Uniunea Europeană, atunci trebuie făcut ceva la acest capitol. În al doilea rând, discut despre reforma azilului în Uniunea Europeană. Va trebui să ne asigurăm că există o Europa solidarității. Răspunderea nu trebuie să fie doar în statele în care se ajunge mai întâi, de exemplu Malta, Italia, Spania. Ce părere aveți? Parlamentul s-a exprimat de mai multe ori pe acest subiect și a spus că ar trebui să existe o distribuire solidară a refugiaților în așa fel încât să nu mai existe acest sistem inechitabil Uh, prin regulamentul de la Dublin. Ar fi un foarte bun exemplu pe care ați putea să îl dați în cadrul președinției dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că deja președinția a făcut un uh, bun pas înainte în această criză și poate că doamna ministru poate să vorbească despre asta și să ne ofere câteva explicații despre care sunt uh, planurile, ce se va întâmpla pe mai departe. Doamna Zoană! Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, domnule ministru, bine ați venit în Parlamentul European. Vă mulțumim pentru activitatea pe care ați desfășurat-o până acum și profit de ocazie să vă urez, să vă urez succes. Um, rugămintea mea este să nu vă lăsați uh, um, să nu vă lăsați impresionați de activitatea unora dintre colegii noștri în Parlamentul European, care, deși fiind români, își denigrează țara ori de câte ori au ocazia. Și uh, vreau să vă spun că sistemele noastre democratice sunt amenințate de răspândirea dezinformării. Uh, dezinformarea este și aici, în Parlamentul European uh, și nu mai devreme de acum câteva minute, doamna Macovei uh, pe care sper din tot sufletul să nu o mai regăsim în niciuna dintre structurile europene să reprezinte România, fost ministru al justiției care a distrus sistemul de justiție din România în perioada în care a fost ministru și să nu uităm că dumneavoastră este cea care a schimbat peste noapte șefii instituțiilor de control și parchetelor fără niciun fel de consultare publică și dumneavoastră este cea care a modificat codurile de procedură penală și codurile penale fără niciun fel de consultare publică, fără să treacă prin Parlament, fără să treacă prin uh, voința legislativă a poporului român. Uh, dar uh, să trecem peste acest subiect. Uh, Uh, și uh, vreau, doamna, domnule ministru, să vă spun că președinția, eu ca și tânăr și eu ca și eurodeputat român, nu pot să accept un astfel de comportament în Parlamentul European și cred că merită să menționăm acest lucru. Uh, vreau, domnule ministru și doamna ministru, uh, să vă spun că președinția română va fi o președinție a provocărilor. Vă veți uh, confrunta cu um, dosare grele, migrația, Brexitul, securitatea, Frontexul, Consolidarea Uniunii Europene este extrem de importantă. Provocările de securitate cu care se confruntă europeană sunt extrem de importante. Care sunt perspectivele președinției României în ceea ce privește provocările de securitate? securitate. Uh, de asemenea, doamna ministru, în ceea ce privește Frontex, în da, contextul da, opoziției majorității statelor membre uh, față de propunerea Comisiei de constituire a peste 10.000 de polițiști de frontieră, aș fi dorit să știu care este poziția președintelui României Okay, now for the... Președintele întrerupe, ați depășit două minute și acum 10 minute pentru răspunsuri pentru fiecare ministru. Va fi imposibil să răspundă la toate întrebări în detaliu, individual, în doar 10 minute pentru fiecare. Ce vă rog așadar în acest context, chiar spusesem înainte cât de dificile sunt aceste sesiuni de regulă, v-aș ruga prin urmare ca mai întâi să țineți cont de întrebările ce țin de portofoliul dumneavoastră, asta e clar, și apoi să încercați să identificați întrebările despre dosarele relevante, pachetul uh, uh, de azil, parchetul european, probele electronice, toate dosarele importante care știm că sunt blocate, raportorii sunt tot aici, raportorii sunt cu toți aici, uh, regulamentul de la Dublin, căci, nu așa, acesta este obiectivul uh, acestui schimb. Este o perioadă extrem de încărcată. V-aș ruga să vă concentrați pe aceste întrebări și apoi uh, Întrebările la care nu puteți oferi un răspuns în tot acest uh, timp sunt întrebări la care puteți reveni în scris, grupându-le tematic. Dacă sunt plângeri, vă adresați mie la sfârșit și mă voi ocupa eu de tot. Vă rog așadar să faceți tot posibilul să identificați uh, care sunt, după părerea dumneavoastră, cele puncte cheie și ce mai putem face pe timpul preștinției dumneavoastră. Deci ce putem finaliza în uh, domeniul JAI în timpul ce ne-a rămas? Cine dorește să intervină primul sau prima? Doamna Carmen Dan. Vă rog, 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început uh, vreau să mulțumesc tuturor uh, europarlamentarilor pentru întrebările pe care ni le-au pus. O să încercăm cât mai subțin să parcurgem cât mai multe dintre acestea. Uh, sens în care o să trec direct uh, la răspunsuri. Mulțumesc, uh, doamnă europarlamentar Metzola, pentru <coughs> aprecierile dumneavoastră. Vă mulțumesc și pentru îngrijorarea exprimată. Acum pe domeniul meu, referitor strict la securitatea frontierelor Uniunii Europene, Uh, vorbim despre presiunea uh, la frontierele externe uh, trebuie să admitem cu toții că anul trecut cel puțin a fost o presiune la cel mai mic nivel după anul 2015 când am cunoscut vârful în criza migraționistă și asta înseamnă că răspunsul Uniunii Europene sau a statelor membre individual a fost un răspuns adecvat bineînțeles că acest lucru nu înseamnă că uh, toate lucrurile funcționează bine și suntem conștienți pe deplin de acest lucru este important să căutăm în continuare soluții și uh, trebuie să învățăm din situațiile prin care uh, am trecut. Ca președinții, rolul nostru este acela de a ne asigura că propunerile legislative ale uh, Comisiei uh, Uh, sunt propuneri care au claritatea necesară și care răspund îngrijorării cetățenilor uh, europeni și că aceste propuneri sunt adaptate cât mai rapid uh, în beneficiul tuturor. Revenind la mandatul agenției Frontex, vă răspund direct, avem în vedere finalizarea negocierilor cu statele terțe pe acordurile în uh, uh, special cu statele terțe din Balcani, pe acordurile menite să pună în aplicare prevederile actualului uh, cadru juridic, în vederea desfășurării echipelor agenției pe teritoriul lor. Mai sunt încă multe lucruri de făcut, dar cum această propunere din septembrie anul trecut extinde domeniul de aplicare al detașării echipelor Frontex și la alte state uh, terțe decât uh, acele state aflate în vecinătatea frontierelor uh, Uniunii. Eu cred că demersurile acestor discuții, acestor dialoguri cu statele terțe pot deschide calea unor negocieri și cu alte state. Domnule Weidenhaus, sir, și uh, am să încerc să cuplez răspunsurile mele cu uh, răspunsul pentru doamna Helga Stevens. Uh, M-ați întrebat uh, despre pachetul privind uh, sistemul european comun uh, de azil și cred că acum sunt în asentimentul tuturor uh, că acesta este un dosar în care a fost uh, investită o energie uh, considerabilă și a fost uh, un dosar în care chiar s-au depus eforturi susținute pentru a se înregistra progrese, pentru a se identifica soluții. În calitate de președinte al Consiliului JAI, eu Vreau să vă asigur că vom continua discuțiile pentru identificarea unor uh, soluții uh, pozitive care să reflecte echilibrul uh, necesar între responsabilitate și solidaritate. Sunt noțiuni pe care trebuie să le avem în vedere și să, de fapt, să nu le pierdem din vedere în niciun moment. Am testat diferite variante ale abordării SECA o variantă în care toate dosarele erau abordate la pachet sau varianta în care le puteam uh, aborda separat, uh, tocmai din uh, dorința de a debloca măcar o componentă a acestui pachet. Este evident că nu există o majoritate clară pentru niciuna dintre aceste abordări. În acest uh, context nu putem decât să dorim uh, avansarea și finalizarea, uh, sperăm noi, câteva instrumente legislative acolo unde este posibil. În ceea ce privește regulamentul Dublin, avem în vedere uh, mandatul de negociere deja uh, aprobat de Parlamentul European cu privire la acest uh, dosar și înțelegem Uh, importanța unor soluții de reformare a regulamentului Dublin pentru o funcționare mai eficientă a spațiului, a sistemului comun european de azil. Uh, aici pot să vorbesc și despre regulamentele Eurodac, despre calificări, despre relocarea externă și directiva recepție, care sunt uh, componente importante uh, și vreau să vă asigur că vom continua să lucrăm tehnic uh, cu statele membre pentru a relua negocierile cu Parlamentul uh, European cât mai curând posibil. În referire la uh, propunerea uh, pentru proiectul uh, de regulament privind procedurile de azil, ne propunem evident să continuăm negocierile în uh, cadrul Consiliului i ați mai pus o întrebare referitoare la uh, componenta și la dosarul Blue Card și vreau să nu rămân datoare cu răspunsul. Uh, eu sunt convinsă că Parlamentul European cunoaște deja negocierile interinstituționale privind uh, această directivă Uniunea Europeană Blue Card. Uh, trebuie să admitem că aceste negocieri s-au dovedit uh, dificile și datorită uh, sau din cauza uh, faptului că pozițiile uh, celor două instituții diferă considerabil. Vreau să mulțumesc uh, pe această cale și președințiilor anterioare pentru că au încercat să conceapă diferite pachete de compromis, tocmai în ideea de a avansa aceste negocieri cu Parlamentul European. Trebuie să recunoaștem însă că niciuna dintre aceste tentative n-a avut succes. Mm, președinția română a identificat uh, migrația legală ca fiind una dintre prioritățile sale. am vorbit cât am putut de mult în expunerea de început. Uh, vreau să vă asigur că vom continua să lucrăm la directiva Blue Card uh, cu scopul de a identifica o soluție, acea soluție care ar putea fi acceptată de către colegislatori. Evident, succesul președinției române și al uh, Consiliului uh, Uniunii uh, Europene depinde într-o foarte mare măsură de sprijinul pe care îl vor primi de la statele membre. Doamna europarlamentar Stevens, vorbeați de MCV și aș face o scurtă trecere în revistă pe legătura dintre acest mecanism și corupție, poate nu este tocmai domeniul uh, meu, dar cel puțin pe componenta mea uh, vreau să vă asigur că suntem pe deplin conștienți că numai eforturile susținute pentru întărirea uh, reformelor în domeniul justiției și combaterii corupției vor contribui la consolidarea statului de drept și ridicarea MCV. Ultimul raport, de altfel, subliniază și aici vreau să fac o remarcă pe domeniul meu de competență, experiența îndelungată a Direcției Generale Anticorupție din Ministerul Afacerilor Interne în ceea ce privește activitatea de prevenire a corupției și de investigare a incidentelor de integritate. Vreau să vă asigur că suntem uh, preocupați permanent de îmbunătățirea atât a cadrului normativ cât și a instrumentelor uh, necesare pentru prevenirea și combaterea uh, corupției. Doamna europarlamentar Argentini, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră și ați ridicat problema crizei migraționiste din uh, Marea Mediterană. Este uh, o problemă care ne preocupă foarte mult și pe noi și cred că am și dat uh, dimensiunea solidarității, uh, presiunea migraționistă reprezentând în continuare una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm în prezent. Pentru depășirea acestor tipuri de uh, evenimente, consider că este uh, mai mult decât uh, benefic să dăm un răspuns coordonat la nivelul întregii Uniuni Europene, iar tocmai de aceea acțiunile noastre trebuie să fie coerente și uh, eficiente. În uh, calitate de țară care deține preedinia consiliului uniunii europene românia a solicitat statelor membre să dea dovadă de solidaritate și a apreciat poziția acelor state care s au oferit să preia migranții aflați în necesitate imediată de ajutor. Așa cum știți, țara noastră uh, face parte dintre statele care s-au oferit să preia în baza regulamentului Dublin 5 dintre migranți analizăm uh, și am luat act uh, cu multă atenție de propunerea comisiei din patru decembrie două mii optsprezece privind uh, managementul migrației sub toate aspectele sale și consider că putem explora această pistă referitoare la soluții temporare pentru acele probleme punctuale ca mecanism de răspuns imediat la criza migraționistă așa cum am remarcat și în sesiunea coreper 2, uh, a existat un interes mare manifestat de statele membre pentru <coughs> această direcție deci ca urmare vă asigur că vom analiza subiectul în cadrul reuniunilor care vor avea uh, loc pe parcursul președinției uh, noastre. Domnule europarlamentar Coelho, vreau să vă mulțumesc pentru poziția dumneavoastră referitoare la necesitatea aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen. Și vreau să reamintesc aici că tratatul de la Amsterdam uh, referitor uh, face mențiunea că acceptarea integrală a acquis-ului uh, Uniunii este obligatoriu pentru orice stat membru și, prin urmare, punerea în aplicare a legislației în integralitatea ei, inclusiv în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne, a fost înțeleasă de România în litera și spiritul ei. Um, acest lucru a stabilit, uh, a determinat, în fapt, stabilirea aderării la spațiul Schengen ca obiectiv după anul 2007, obiectiv pe care, bineînțeles, că îl menținem și în continuare. Vreau să apreciez aici și să mulțumesc pentru susținerea constantă primită din partea tuturor actorilor instituționali, Uh, majoritatea statelor membre comisia europeană parlamentul european care s au exprimat în uh, uh, nu puține ocazii în sensul susținerii și cred că aceste mesaje de susținere din partea dumneavoastră dau greutate obiectivului nostru și mai cred că acest aspect evidențiază foarte corect situația nefundamentată în care ne aflăm. Eu cred că recentele dezbateri din parlamentul european confirmă necesitatea uh, adoptării unei decizii în uh, consiliu cât mai curând uh, posibil în ceea ce privește poziția României și a Bulgariei. Așa cum cunoașteți, am îndeplinit încă din anul 2011 toate criteriile și continuăm ritmul implementării cerințelor achiului Schengen, pentru că suntem foarte conștienți de importanța acestuia. Acum consider că mai mult decât oricând este nevoie de unitate în abordarea acestei uh, probleme și nu de crearea unor diferențe uh, artificiale între statele membre. Uh, eu cred că toți actorii, inclusiv cei care au rezerve față de finalizarea acestui proces, trebuie să înțeleagă aceste argumente la care fac trimitere acum. De aceea, uh, România uh, nu intenționează uh, să fie în acest moment sau pe viitor evaluată în ceea ce privește corectitudinea aplicării acquis-ului comunitar. Am argumentat de fiecare dată, susținut poziția noastră și mi uh, se pare corect să avem această abordare și să nu fim supuși unei uh, evaluări înainte ca procesul uh, aflat în faza finală, respectiv decizia de aderare să fie încheiat. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru întrebare. Domnul europarlamentar Zdekovski Uh, întrebarea uh, dumneavoastră se referea la legătura dintre propunerea de uh, reformare a directivei returnare și pachetul SECA și cred că aș putea să dezvolt un pic mai mult, deși am făcut referire la cât de important este acest domeniu și în expunerea mea. Returnarea resortisanților țărilor terțe care stau uh, ilegal în uh, Uniunea Europeană reprezintă piloni importanți ai uh, politicii de migrație și cred că este absolut necesar să asigurăm sau să ne asigurăm de faptul că resursele disponibile sunt alocate tocmai acelor care au nevoie de protecție internațională. Este evident că avem nevoie de uh, norme efective și eficiente privind uh, returnarea iar uh, unele dintre instrumentele care, de care dispunem îl reprezintă și această propunere de reformare a directivei returnare. Vreau să vă asigur, și ăsta este angajamentul nostru, că dorim să facem progrese, să finalizăm negocierile și să ajungem Uh, la o abordare generală în acest dosar uh, important cât mai curând uh, posibil pe mandatul președinției noastre. Desigur, legătura cu pachetul SECA poate pune anumite provocări, am vorbit despre lucrul acesta și este important pentru că cele două echipe lucrează împreună și avem solicite depășirea obstacol, a, a obstacolelor identificate în cadrul negocierilor până acum. Uh, cred că eu mai pot continua, dar este uh, onorabil să las și pe domnul ministru al Justiției să răspundă la întrebări. Vreau să îi mulțumesc și eu uh, europarlamentarului uh, uh, Macovei. Mă așteptam să mă întrebați despre pachetul privind Eurodac, dar vă asigur că și aici suntem hotărâți să facem progrese. De altfel, am informații că experții noștri colaborează foarte bine în avansarea acestui dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Să vedem ce alte răspunsuri puteți oferi în scris. Dacă au rămas întrebări fără răspuns, scuze colegilor care n-au primit un răspuns, dar asta rezultă din cauza restricțiilor de timp. Domnul Toader. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Am să încep prin a aprecia Uh, remarca făcută de către doamna Roberta Menzola, sper să nu greșesc numele, când spunea că România, locul României este sau trebuie să fie în inima Uniunii Europene. Credem și noi că da, dar vă asigurăm că în momentul de față Uniunea Europeană este în inima românilor. Uniunea Europeană este în inima românilor pentru că au văzut și s-au convins de acest spațiu comun de libertate, de securitate, de siguranță spre care au aderat și la care privesc cu deplină, cu deplină încredere. Acum, eu mi-am notat, toat, sper, toate întrebările primite. Dacă aș face o primă mare clasificare, aș spune că unele dintre întrebări mă vizea, mi-au fost adresate în calitate de uh, președinte al Consiliului, altele au fost adresate în calitate de ministru al justiției, adică întrebări cu specific, să spunem, uh, național. Cât voi avea timp, voi încerca să răspund pe scurt, voi încerca la toate, oricum, la cât mai multe întrebări. Primul rând, uh, doamna Macovei, ați spus că dorim să extindem competențele parchetului european înainte ca el să devină operațional. Nu, n-am spus și nici nu-i posibil pentru că asta ar presupune modificarea articolului 86 din tratat, trebuie să examinăm cu atenție inițiativa uh, Consiliului European, concluziile Consiliului și propunerea Comisiei. Vorbeam de viitor, viitorul înseamnă după ce începe prezentul, iar prezentul pentru EPO începe în momentul în care el este operaționalizat. Altcumva, repet, n-ar fi posibil nici în baza lui 86 din tratat și sigur nu este nici în vederea noastră. Statul de drept. O temă recurentă asupra căreia aș răspunde în calitatea ce îmi justifică prezența în fața dumneavoastră. Dumneavoastră știți, presupuneți că noi știm, faptul că statul de drept se structurează în momente diferite, în etape diferite, în țări diferite. Nu suntem toți la o aceeași linie, pentru că avem tradiții, sisteme juridice diferite, pentru că avem istorii diferite în construcția și consolidarea statului de drept un adevăr care este mai mult decât evident. Ce este comun? Comun este faptul că statul de drept, a spus cineva, trebuie să funcționeze în baza tratatelor. Foarte corect și absolut necesar. Că statul de drept trebuie să funcționeze prin asimilarea standardelor comune europene că statul de drept trebuie să cunoască un proces irreversibil de construcție, nu ne referim neapărat la RID, având în vedere precedentul, avem în vedere direcția, sensul, evoluția irreversibilă în construcția acestuia. Că statul de drept trebuie să se consolideze pe baza recomandărilor oarecum codificate din partea Comisiei de la Veneția recomandări care la rândul lor nu sunt comune. De ce nu sunt comune? Tocmai pentru că statul de drept are nivele de structurare diferite de la o țară la alta. Dacă n-ar fi așa, recomandările ar fi uniforme, egale pentru toți. Statul de drept trebuie să consolideze prin valorificarea și respectarea exigențelor constituționale, adică deciziilor Curții Constituționale. De aceea deciziile sunt definitive, fără cale de reformare de atac. Era cândva în Polonia și până în 2003 în România, a dispărut această posibilitate și în cele două state. Statul de drept trebuie să se consolideze pe baza Uh, jurisprudenței până la urmă a instanțelor, uh, instanțelor europene. S-a făcut o remarcă la care eu subscriu. Mandatul pe care îl are un demnitar, indiferent de gradul lui, de nivelul de reprezentare, este cel de a promova valorile naționale, valorile europene de a consolida, ajuta la îndreptarea, ridicarea standardelor unde este necesar și nici de cum de a denigra țara de origine. Vreau să vă spun, în paranteză jumătate de minut, că lucrez în momentul acesta la un codex penal european, toate codurile din Europa, din fiecare țară le-am făcute și comentate, sunt țări cu stat de drept ridicat, structurat, mai înalt decât România, care sancționează denigrarea țării respective de către demnitarul, cel care îi împuternicit să o reprezinte. Dacă nu poate să-i aducă servicii, îi obligați să nu-i aducă de servicii, dar sigur că aici este o altă discuție. Cu privire la, cu privire la programul drepturi și valori, sigur ne propunem să avansăm cât mai mult, Vom încheia în mandatul președinției României pentru că mi-aș cerut să spun simplu da sau nu. Vom încheia procesul de reglementare la nivelul normelor, rămânând ceilalți pași decizionali. O temă care națională de data asta la care ați făcut prea mulți referire dintre dumneavoastră ca să mă uit la ceas și să nu răspund, aceea privind riscul statului de drept în România, a justiției, a faptului că se intenționează emiterea unei ordonanțe de urgență, spunea cineva, pentru anularea 100, aproape 100 de condamnări. Vreau să vă spun că judecata pe care noi o facem, vorbesc despre mine, trebuie să fie o judecată bazată pe informații corecte și nu altcumva. Nu știu dintre dumneavoastră câți aveți informația riguros exactă a contextului și împrejurărilor. Eu sunt sigur că nicio țară, în nicio țară nu rămâne o decizie a Curții Constituționale nevalorificată fără efect. În nicio țară, instanța supremă nu constituie complete cu încălcarea legii. Legea spune din 2014, completul de 5 se constituie prin tragere la sorți aleatorie că de-aia ai dreptul la un proces echitabil, obiectiv și așa mai departe. Din 2014, instanța supremă n-a respectat această prevedere imperativă și patru judecători au fost trași la sorți aleatoriu. Președintele, vicepreședintele instanței supreme erau președinți de drept din respectivele complete. Curtea Constituțională a spus că din 2014 Procesele acestea au fost viciate prin nelegarea constituirea completului. Și atunci a mai existat încă o decizie prin care Curtea Constituțională a spus că da, a existat un conflict juridic de natură constituțională prin faptul că procurorii au încheiat protocoale și au oferit competențe altor autorități, competențe altele decât cele prevăzute în lege, pentru a face urmărire penală. Noi nu vrem ca prin o astfel de contestație în anulare cineva să scape de pedeapsă. Dar românului într-o țară europeană, într-un stat de drept în 2019, nu poți să-i spui ai fost judecat de un complet nelegal constituit, cum spune legea, cum a spus Curtea Constituțională, dar în numele stabilității raporturilor juridice rămâi în pușcărie, noi vrem redeschiderea celor dosare, dar nu numai cei condamnați, ci și cei achitați, ca în felul ăsta fiecare să vadă dacă, mă rog, a fost condamnat de un complet nelegal constituit, dar dacă a fost condamnat pe probe legal administrate de judecători legal Uh, abilitați. Asta vă rog să reținem și repet diferența, nu se referă numai la condamnați, toate procesele din perioada completelor nelegal, uh, nelegal constituite. Cum respectăm, a fost o întrebare, recomandările Comisiei de la Veneția. Le respectăm astfel cum ele sunt formulate, le respectăm prin raportare la exigențele constituționale. Și dacă mai avem răgaz, Comisia de la Veneția a spus, spre exemplu, nu revocați membrii Consiliului Superior al Magistraturii pentru o simplă abatere disciplinară, pentru că ei ar deveni oarecum temători și ar putea fi revocați și n-ar avea autonomie, libertate în exercitarea mandatului. Am modificat legea și am eliminat această prevedere. În România s-a prevăzut prin legile justiției ca magistrații să poată pensiona la 20 de ani activitate în profesie. S-au exprimat și au exprimat îngrijorările Comisia Comisia de la Veneția și alți înalți demnitari. Mă refer la recomandarea îngrijorarea Comisiei de la Veneția. Am modificat legea astfel încât astăzi când vorbim, magistrații nu se mai pot pensiona la 20 de ani vechime, pentru că în România sunt 7500 de magistrați, dacă legea ar fi intrat în vigoare, 2000 și ceva s-ar fi pensionat, și în felul acesta s-ar fi creat un deficit de magistrați în sistemul judiciar din, uh, din România. Sigur că sunt și alte întrebări, chiar îngrijorări, care au fost exprimate, la care am făcut referire uh, grupându-le oarecum tematic iar dacă la altele încă nu am răspuns, cu voia dumneavoastră voi uzita de ceea ce domnul președinte a reamintit, a formula, a vă adresa răspunsurile în scris. Mulțumesc, domnule președinte. Okay, colleagues, and please indicate... Mulțumesc, dragi colegi. Deci dacă au uh, rămas întrebări fără răspuns, să nu considerați că este pur și simplu o metodă de a eluda oferirea de răspunsuri. Vă spuneam că răspunsurile pot fi acordate în scris. Vom transmite asta mai departe ministrilor. Mulțumim. Ați avut un punct de procedură, domnule Coelio. Da, domnule președinte. Ați, cum ați spus și dumneavoastră, că veți cere ministrilor să ne răspundă în scris la tot ceea ce n-au putut să ne spună astăzi. Dar a fost o întrebare foarte importantă repetată de mai mulți colegi, legată de prioritățile președinției în chestiuni legislative. Ultima sesiune a noastră va fi în aprilie la Strasburg. Consiliul a decis să nu se angajeze noi trialoguri după luna februarie. Deci este foarte important dacă miniștrii ne pot oferi un răspuns la o singură întrebare. Ce dosare legislative vreți să închideți în timpul mandatului dumneavoastră. foarte important pentru noi și vă mulțumesc. N-a fost un punct de procedură, în mod evident, spune președintele, dar uh, dumneavoastră aveți multă experiență, sunteți un membru respectat uh, al comisiei noastre, domnule Coelho, ați uh, repetat o întrebare. Nu uitați că sunt foarte multe proceduri și procese în derulare, iar președinția, cu miniștrii, cu întreaga echipă, cu toți cei care sunt aici, ne vor uh, spune pas cu pas care sunt dosarele prioritare. Ne-au spus deja, este o situație extrem de intensă, pentru că discutăm în această relație de parteneriat cu noi, cu raportorii. Pot să vă spun că este un proces în desfășurare. Eventual de fapt, nici nu știu dacă îi rugăm acum să ofere un răspuns la această întrebare profundă. Nu știu dacă vor putea un, oferi un răspuns înspre satisfacția dumneavoastră. În orice caz, ei sunt implicați, încearcă să termine ceea ce poate fi terminat. Asta și, se, și au spus. Sunt însă dosare care sunt pur și simplu blocate. Avem cel mai mare număr de dosare blocate. Trebuie să o spun pe șleau. Și acum această președinție se ocupă tocmai de asta. Iertați-mă, eu încercam uh, să nu mă acces doar pe această întrebare, ci și pe altele care au fost adresate. Eu am discutat cu domnul și doamna ministru și înainte, deci sunteți conștienți de această întrebare. Eventual ne oferiți un scurt contrăspuns ca să uh, putem încheia. Uh, îmi cer scuze colegilor care urmează pe ordinea de zi, domnul Lenars, domnul Melo, uh, deci, foarte, foarte pe scurt, pentru un scurt răspuns, uh, încă o dată, strict despre prioritățile legislative, eventual să ne oferiți într-o scurtă frază sau două o idee. După ce încheiem. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc, domnule europarlamentar, pentru întrebare. N-am vrut să evit răspunsul însă eu cred că uh, a fost foarte clar în abordarea uh, prezentării noastre cât de determinați suntem să facem progrese pe toate dosarele legislative. Pe toate le considerăm importante și pe toate le-am dorit finalizate. Este foarte greu uh, să vă spun acum, ca și număr, câte dosare dorim uh, să închidem, pentru că nu suntem singuri și tocmai am vorbit despre un parteneriat, Comisie, Consiliu, uh, Parlament. Ar trebui să anticipăm și ce fac ceilalți parteneri și să dăm un răspuns care nu cred că ar fi uh, unul acoperitor, dar vreau să luați act de determinarea noastră de a face progrese în toate dosarele. Vreau să uh, considerați că avem determinarea și că le considerăm pe toate importante și vreau să vă amintesc ce spuneam și ce spunea și premierul României atunci când a prezentat prioritățile în Parlamentul European. Abordarea președinției României a uh, problematicii pe care trebuie să o, să o gestionăm în acest uh, mandat încredințat de mare responsabilitate va fi o abordare uh, ambițioasă și realistă. Așa că nu o să uităm niciun moment cât de puțin timp avem la dispoziție pentru a avansa și pentru a ajunge să avem discuțiile pe care ni le dorim cu toții uh, în trialoguri și de a reuși să închidem cât mai multe dosare uh, din toate cele pe care le avem de gestionat. Vă mulțumesc! Of course, some files are more equal than da, sigur, unele dosare sunt mai egale decât altele, ca să-l parafrazez pe George Orwell. E clar. Dar mai e clar și un alt lucru, și anume că președinția, față de ceea ce a spus președintele Comisiei, este bine organizată, este eficientă și este angajată. Avem aici uh, întrebări legate, de exemplu, de Dublin și de pachet. Îi avem aici și pe raportori. Da, de asta se vor ocupa. Să vedem ce se întâmplă aici, uh, ce se întâmplă cu probele electronice, cu parchetul european. Toate aceste lucruri trebuie să devină operaționale. Sunt uh, priorități importante, este însă aici volumul cel mai mare de subiecte pendinte, dar iată și un număr mare de uh, dosare pur și simplu blocate. Deci, problema este că, într-adevăr, raportorii sunt implicați, Parlamentul la cel mai înalt nivel este și el. Eu sunt convins că asta se întâmplă acum. Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră referitor la ce va fi ierarhizat și cum ce dosar legislativ va fi încheiat, ce trialoguri vor fi organizate. Asta este o chestiune ce vizează întregul Parlament în domeniul nostru, deci poate că este invers față de ceea ce credem noi. Este cea mai importantă bătălie care se dă acum în plan legislativ. De ce? Pentru că în alte domenii unde sunt multe dosare, nu sunt blocaje, de fapt. Nu ca aici, la noi. Cam așa văd eu uh, lucrurile. Doamnă Macovei, acesta nu este un punct de procedură, vă rog. Și vă spun sincer, nu. Dar nu va fi un punct de procedură, nu-i așa? Spuneam că va fi pe substanță, dar nu-i de procedură. Vă rog, ajutați-mă, spune președintele. Pot 20 de secunde, vă rog? This is some kind of psychological... No, e un fel de război psihologic. Numele meu, spune doamna Macovei, a fost menționat de mai multe ori. Ajutați-mă și dumneavoastră ca să putem trece mai departe. Până atunci terminam, spune doamna Macovei. Nu, ce vreau să spun este că sunt aici raportor, raportor din umbră. Unii dintre ei au și plecat deja. Au și ei propriile probleme politice acasă, dar iată că acordă prioritate dosarelor de aici. Muncesc din greu, sunt foarte impresionat de ceea ce fac, sunt angajați în discuție cu președinția. Aș zice și eu că președinția lucrează din greu pe aceste dosare ca să le termină, exact ceea ce era domnul Coelio. Aș vrea să lăsăm acum acest uh, subiect ca un mod drăguț de a încheia această sesiune cu uh, miniștrii. Ar fi în regulă cu dumneavoastră? Desigur că nu, spune președintele. Vă rog. Bine, atunci nu o să vorbesc pe substanță. Îmi apăr țara. Și nu o defaimez. Okay. Okay, well, you, you interrupted that. My country. Bun, v-ați întrerupt. Doamna Vextrom, doamna Grisbeck a venit mai târziu, sunt membrii care sunt cu toții angajați în activitate de, se face foarte multă treabă din partea președinției, deci vă rog ca raportori să aveți relații bune cu președinția. Vă mulțumesc încă o dată raportorilor, raportorilor din umbră care se ocupă pe deplin de aceste dosare. Deci vă rog să aveți o atitudine pozitivă și să faceți cât mai multă treabă cu putință. Mulțumesc, doamnă ministru, mulțumesc, domnule ministru. Asta este doar începutul și vom colabora cu dumneavoastră intens pe restul perioadei. Vă mulțumesc amândurora, domnule ministru Toader, doamna ministru Dan, vă mulțumesc. Deci, stimați colegi, la 11.45 avem uh, voturi. Vă mulțumesc, domnule Lenarts, că ați avut răbdare. O să trecem la următorul punct din, opera, din uh, ordinea de zi, interoperabilitate și de dialogurile tripartite. Deci vă rog, stimați colegi, să fiți liniștiți în timp ce trecem la următorul punct din ordinea de zi. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, foarte pe scurt, ca să câștigăm, uh, să recuperăm puțin din întârziere, în primul rând îmi cer scuze în numele colegului meu, domnul Melo, care e bolnav, este coraportor, dar nu poate fi astăzi alături de noi. Însă am să vă informez pe scurt în legătură cu trilogurile pe marginea dosarului pe interoperabilitate. S-au făcut progrese considerabile, vot la Libe în octombrie anul trecut, patru triloguri sub uh, președinția austriacă, ultimul pe 13 decembrie. Am ajuns la un compromis uh, acceptabil pe toate problemele încă deschise. Cel mai e viza utilizarea bazei date comune pentru identificare și alta pentru acces uh, din partea forțelor de ordine. Am uh, ajuns la un acord în direcția păstrării eficienței sistemului, dar presupunând și anumite restricționări ale utilizării datelor Aș ruga-o pe doamna Macovei dacă poate să, să-și uh, continue discuția în altă parte. Spune vorbitorul. Am reușit, prin urmare, să păstrăm eficiența acestui sistem, restricționând însă accesul la date doar pentru procedurile care impun acest acces. De asemenea, am încercat să ne asigurăm că interoperabilitatea nu va eluda regulile de acces decise în cursul negocierilor anterioare referitoare la sistemele de acces sau la sistemul de informații Schengen. Un alt lucru important de, de menționat aici este că am reușit să convingem Consiliul să includă un portal web care facilitează exercitarea dreptului de acces pentru subiecții datelor și asigură și posibilitatea de ștergerea datelor personale. De la ultimul trilog din decembrie, am continuat uh, munca pe plan tehnic, încă mai sunt uh, lucruri de făcut, uh, mai ales când e vorba de drept de informare, puncte de intrare. Trebuie să încercăm să găsim un compromis și aici, cu sprijinul ambelor instituții. O să avem următorul și sperăm ultimul trilog cu subpreședinția română pe 5 februarie și sperăm că vom uh, reuși și aici să încheiem dosarul. Am avut propunerea în decembrie 2017, acum suntem în ianuarie 2019, a trecut cam un an și n-am fi putut să facem ce am făcut fără o bună cooperare între toți raportori din umbră. Ne-a ajutat foarte mult și personal grupurilor politice și secretariatul Comisiei Libe au, au făcut minuni și de asemenea am avut sprijinul și altor agenții, grupul de lucru, nou, alte agenții, le mulțumesc tuturor și sperăm să definitivăm totul în februarie pentru a putea vota în aprilie. Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Doamna Wikström, dați să interveniți la acest punct sau la altul? La acest punct. Exact la acest punct. E, e timpul să discutăm această chestiune. Echipa uh, uh, coordonată de Jerome Lehners are toate motivele să, să fie mândră de, de ce a făcut și vreau să-ți mulțumesc și eu pentru că ai condus uh, activitatea într-un mod extraordinar și chiar plăcut. Am făcut progrese considerabile și cred că am mers foarte departe în trialogurile de până acum. Am avut o serie de probleme vis-a-vis -vis de propunerea comisiei, s-au clarificat și s-au clarificat într-o manieră deschisă și francă, mai ales când e vorba de uh, stocarea datelor uh, de identitate. Am încercat să introducem o serie garanții pentru a asigura funcționarea interoperabilității așa cum trebuie. Raportorul și toți ceilalți au făcut eforturi de, de a ține cont de opiniile și de pozițiile și amendamentele tuturor celorlalți și eu și grupul meu suntem extrem de mulțumiți că am putut include amendamentele privind protecția copiilor, asigurarea drepturilor fundamentale a cetățenilor europeni și a resortizanților din statele terțe, informarea persoanelor căror date sunt stocate în legătură cu modul în care aceste date sunt procesate. Sunt încă probleme care mai trebuie discutate la nivel politic, însă sper că vom definitiva negocierile în cursul acestui mandat și cât mai curând posibil pentru a îmbunătăți schimbul de informații între statele membre și pentru a asigura ceea ce de altfel este scopul fundamental al întregului exercițiu și anume securitatea noastră a tuturor pe acest continent. Și încă o dată, Geron, mulțumesc! Mulțumim uh, doamnei Wikström. Pe interoperabilitate mai dorește cineva să intervină? Nu, mulțumesc. Geron, mulțumesc pentru cele făcute și pentru prezentarea ta. Trecem acum la punctul 7, Sistemul European Comun de Azil, SECA și raportul de punere în aplicare. Este prezentarea unui studiu am avut o amânare a acestei prezentări inițiale, așteptăm să vină alături de noi colegii pe dezbatere comună privind funcționarea SECA ca urmare a deciziei coordonatorilor de a reaminti Comisiei privind obligațiile de raportare în temeiul diferitelor instrumente SECA scrisoarea mea către comisie apare în documentele de ședință. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, am să sar peste lunga introducerea președintelui și o să trecem direct la prezentarea comisiei. Avem până la 11.45, așa că o să-i dăm cuvântul domnului Ryan, primul vorbitor din partea comisiei. Aveți cuvântul. Am sărit puțin niște etape, spune domnul președinte, pentru că avem votul la 11.45. Mulțumesc, domnule președinte. Comisiei s-a cerut să facă o scurtă prezentare a activităților desfășurate în direcția punerii în aplicare a actualului instrumente din sistemul european comun de azil Înțeleg că de asemenea trebuia să explicăm de ce nu s-au adoptat anumite rapoarte privind uh, punerea în aplicare a SECA. Asta conform scrisorii trimise de dumneavoastră, domnului comisar Avramopoulos, înainte de Crăciun. Am să spun, prin urmare, câteva cuvinte pe această temă. În primul și în primul rând, uh, Comisia ia extrem de în serios uh, răspunderea în direcția punerii în aplicare legislației europene. Asta am făcut uh, cu toate instrumentele din sistemul european comun de azil și continuăm să facem acest lucru, în ciuda faptului că se negociază în prezent uh, reformarea instrumentelor principale din acest sistem european comun de azil, Printre altele, în acest context, Comisia a organizat uh, numeroase întâlniri la nivel de expert cu statele membre pentru a discuta chestiuni ce țin de interpretare, de transpunerea directivelor și chestiuni ce țin de aplicarea practică a diferitelor instrumente. S-a organizat o serie de comisii de contact pentru aceste instrumente care se regăsesc experți din statele membre și alte părți interesate funcție de caz. Au participat inclusiv reprezentanții Secretariatului Libe la aceste întruniri. Am cerut de asemenea efectuarea unor studii privind aplicarea și punerea uh, acestor, implementarea acestor instrumente pe plan practic și de asemenea când e vorba și de măsurile de transpunere pe care le-au adoptat statele membre. Am efectuat uh, numeroase misiuni în teren, statele membre, pentru a discuta problemele la nivel de punere în aplicare cu autoritățile de state membre, cu alți factori implicați și pentru a vedea la fața locului exact care este situația. Am făcut asta pentru că am dorit să identificăm acele măsuri care ar putea fi întreprinse pentru a îmbunătăți situația. În anumite cazuri, statele membre au operat o serie de modificări, în alte situații Biroul European Sprijin pentru Azil a luat uh, la rândul său măsuri de sprijinire a statelor membre și în alte situații Comisia a intentat proceduri în justiție împotriva statelor membre în care s-au înregistrat probleme grave sau unde a fost clar că schimbările nu aveau să fie operate. Comisia a coordonat activitatea Biroului European de Sprijin pentru Azil pe toate planurile. A avut contacte strânse cu agenția, a oferit sprijin pe plan practic, asistență operațională pe teren în Italia și în Grecia, dar și în alte state membre, ca Bulgaria și Cipru. De asemenea, am oferit programe de instruire statelor, autorităților din statele membre și am elaborat un ghid practic pentru autoritățile din statele membre care se ocupă de aceste probleme ce țin de azil. Avem două exemple. Crearea, elaborarea standardelor de primire pentru a facilita respectarea unor standarde comune și aici s-a intrat în detalii pe plan tehnic în materie de condiții de primire și de asemenea rapoartele privind uh, țara de origine și recomandările de țară pentru a facilita o abordare comună atunci când se evaluează nevoia de protecție. Încercați să ajungem la o convergență a ratelor de recunoaștere. Uh, demersul abia a început, uh, în ceea ce privește aceste uh, uh, note privind uh, recomandările de țară, dar vom duce lucrurile mai departe și apoi în ceea ce privește lansarea procedurilor de încălcare împotriva statelor membre pentru deficiențe în punerea în aplicare a acestor reguli. Am să menționez aici câteva date statistice. Avem 62 de cazuri împotriva statelor membre pentru încălcarea regulilor de azil Majoritatea vizează transpunerea, cazuri de non-comunicare. Majoritatea sunt încă deschise până la finalizarea studiilor pe care le-am menționat referitoare la examinarea măsurilor de transpunere notificate de către statele membre. Apoi, dispozițiile prin raportarea aceste dispoziții asupra cărora comisia noastră a tras atenția, cer comisiei să raporteze în legătură cu aplicarea instrumentelor și să propună amendamentele necesare. Ce s-a întâmplat mai rapid decât ne așteptam noi, de altfel, după adoptarea a instrumentelor de a doua generație a fost uh, criza refugiaților, care a evidențiat uh, deficiențele din instrumentelor actuale și, prin urmare, Comisia a concluzionat că e nevoie de modificări substanțiale ale legislației în vigoare. Ne-am trimis aceste concluzii într-o comunicare din aprilie 2016 și curând după aceea s-au uh, operat modificări substanțiale ale tuturor instrumentelor principale în mai și iulie 2016. Aceste modificări au ținut cont de experiența Comisiei, monitorizarea implementării instrumentelor, însă s-a considerat că uh, ar fi derutant pentru negocierile în curs uh, dacă pe lângă adoptarea acestor propuneri legislative, Comisia ar adopta și rapoarte referitoare la aplicarea acestor instrumente. Încă o dată, obiectivul adoptării acestor rapoarte era acela de a explica nevoia de modificare pe plan legislativ toate instrumentele pentru azil uh, vizate de aceste propuneri de revizuire a fost însoțită de memorandumuri explicative detaliate care au prezentat, uh, am anunțit problemele care au dus la nevoia de modificare a acelor instrumente. Uh, și cred că am să mă opresc aici, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Mulțumesc, Stephen. Uh, n-am vrut să depresez, dar am depășit foarte mult timpul uh, după, după prima ședință de dimineață. Îți mulțumesc pentru prezentarea aceasta concisă. Trecem acum la uh, domnul Van Balahoy și Fernandez. și doamna Navarro. Aveți și dumneavoastră titlul de doctor, toată lumea e doctor, a, toți trei. Și doamna doctor Navarro din partea PRS. If you arrange the presentation the way you want, you go... Cum doriți să procedăm? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Deja am prezentat studiul în 7 ianuarie. Astăzi reiau de unde am rămas, însă e vorba de costul non-Europei. Analizăm diferitele lacune din uh, domeniul azilului cu impactul care există asupra economiei și asupra drepturilor omului. Putem trece, vă rog, la următorul slide. Astăzi mă voi concentra pe următoarele elemente. Studiul nostru a analizat uh, barierele și lacunele din acțiunea europeană care afectează indivizii în călătoria lor înspre azil, începând de la lipsa căilor legale de migrație și continuând cu diferitele eforturi de căutare și salvare. În al doilea rând, mă voi axa pe un element de la sine înțeles și anume că acțiunile adiționale la nivel european pot să abordeze mult mai bine provocările cu care se confruntă statele membre la ora actuală în ceea ce privește asumarea și îndeplinirea obligațiilor față de drepturile fundamentale. Pentru ca totul să aibă succes, e nevoie de acțiuni mai ample în domeniul statului de drept, frontierelor, migrației legale și politicilor externe. Asta în beneficiul tuturor. După cum spuneam, primul capitol – cum a funcționat studiul nostru? Nu a fost neapărat conectat uh, direct uh, de dosarele legislative în lucru. Ne-am uh, axat pe parcursul înspre azil. Barierele și obstacolele și lacunele este vorba despre ceea ce s-a discutat deja la această comisie. Lipsa căilor legale înspre UE, pentru a cere protecție internațională, lipsa asumării și partajării răspunderii în mod durabil, condiții inadecvate de recepție, implementare slabă a procedurilor de azil și de calific, criteriilor de calificare, servicii limitate în ceea ce privește facilitarea integrării economice și sociale a refugiaților, limitări în ceea ce privește implementarea deciziilor de returnare, lipsa mecanismelor de monitorizare în ceea ce privește protecția uh, drepturilor omului în procedura de returnare spre terțele state și, pe de-a întregul, lipsa conformității față de drepturile fundamentale. Și aici trecem la următorul slide. Raportul face o distinție între impactul la nivel individual din cauza protecției inadecvate a libertăților și drepturilor fundamentale și impactul economic asupra statelor membre. La nivel individual, după cum vedeți din cele trei săgeți, Aici, practic, facem parcursul înspre azil. Și măsurile identificate îi fac pe migranți și pe refugiați să fie susceptibili la neîncălcarea drepturilor omului. Când ajung, de fapt, lipsa căilor legale îi forțează și obligă pe acești oameni să își asume niște căi ilegale periculoase. Astfel, peste 8.000 de persoane au murit în 2016-2017 și, dacă nu mă înșel, în ultimul an numărul acestor a fost peste 2.000. E subinat și accesul la dreptul la azil, la fel nu este încălcat, nu este interzisă tortura și tratamentul prost aplicat. Când se ajunge în etapa depunerii dosarului, sunt probleme din cauza deficiențelor din sistemul Dublin. Este o lipsă de convergență procedurală și condiții, la nivelul condițiilor de acceptare. Dreptul copilului nu este nici el respectat în acest context. Apoi, ce se întâmplă după ce s-a acordat recunoașterea? Sunt câteva drepturi economice și sociale relevante, dreptul de a lucra, el nu este respectat acum din cauza faptului că nu există suficientă susținere în acest domeniu. Și apoi, posibilele decizii greșite de returnare ar putea deveni aici extrem, extrem de problematice. Și dau cuvântul colegii mele. Costurile sunt mari în ceea ce privește drepturile și libertățile individuale, dar impactul este și economic uh, față de statul membru. Iată, în acest tabel, vedeți despre ce sume discutăm. Pe scurt, sunt probleme din cauza faptului că migranții nu au căi legale să ajungă în Europa și ei cad pradă sistemului ilegal. Sunt costuri agregate legate, de exemplu, de controlul și prevenția migrației legale, cost asociat cu traficul de persoane, apoi costul finanțării acțiunilor externe și uh, a cooperărilor. Aici sunt probleme de asumare a răspunderii și sunt uh, riscuri de încălcare a drepturilor fundamentale. În al treilea rând, costuri în ceea ce privește centrele proaste de uh, primire și costuri de sănătate și apoi consecințe în ceea ce privește starea proastă de primire, și uh, probleme cu costurile de ineficiență, în ultimul rând, în ceea ce privește transferurile Dublin, depunerea dosarelor de azil și așa mai departe. Pe total, costul status quo-ului este estimat undeva pe la 49 miliarde pe an. Următorul slide. Opțiunile politice. Ele sunt bine cunoscute multora dintre dumneavoastră, chiar lucrați pe ele. În primul rând, introducerea vizelor umanitare, așa cum a propus Parlamentul în decembrie, Comisia la ora actuală pregătește un răspuns. Trebuie extins mandatul uh, oficiului de suport pentru azil european. În al treilea rând, trebuie să ținem cont de acest aspect foarte important pentru că este un impact negativ uh, rezultat uh, din cauza nepregătirii în fața crizei refugiaților și anume îmbunătățirea implementării și monitorizării SECA. În al patrulea rând, să ținem cont de preferințele individuale când stabilim ce stat membru este responsabil de examinarea cererii de azil. E cu efecte mai bune și asupra integrării socioeconomice după aceea. Apoi, să consolidăm accesul la ocupare și integrare, să ne asigurăm că drepturile omului sunt uh, respectate, se ține cont de aspectele financiare în finanțarea externă a returnărilor înspre terțele state. Acțiuni uh, ulterioare ar uh, asigura o mai bună concordanță cu valorile și drepturile fundamentale, să vedem ce se întâmplă cu sprijin în terțele state, să reducem uh, migrația ilegală oferind căi legale, să reducem costul supravegherii frontierelor, să îmbunătățim în general tot sistemul procesului de azil, să Uh, stimulăm ocuparea, angajarea, pentru a stimula și astfel creșterea economică, să protejăm drepturile omului în țările de returnare. Împreună cu toate aceste beneficii, uh, trebuie să avem în vedere și aspectele de cost, de exemplu, resurse financiare și umane adiționale absolut necesare pentru a spori capacitatea Agenției Europene de Azil și autorităților naționale care asistă la integrarea refugiaților și a migranților, sprijin pentru noile activități de monitorizare și evaluare a acordurilor cu terțe state, sisteme relevante de informație europene, oferirea de programe de învățare a limbii, foarte importante pentru integrare. Beneficiile nete au fost estimate și sunt 22,5 miliarde anual, cu toate costurile. Nu toate opțiunile politice au fost cuantificate, pentru că nu totul a fost cuantificabil la ora aceasta, dar colegul meu va continua. Mulțumesc! Prezentarea mea se va axa pe evaluarea economică. Să vă arăt un pic ce se ascunde în spatele cifrelor relevate de colegii mei astăzi aici. Iată un studiu unic, foarte ambițios, se întinde de la perioada pre- ajungere în Uniunea Europeană până la ce se întâmplă după procesarea dosarului. Ne axăm pe situații și probleme specifice, multe de natură juridică. Noi, de fapt, aducem la oaltă și componenta juridică și componenta economică, având așadar un domeniu foarte amplu de analiză. Am utilizat diferite surse de informații, în special Eurostat, statisticile de azil, și alte studii și sondaje, inclusiv uh, rapoarte de la rețeaua europeană pentru migrație. Am uh, inițiat o bază de date cu indicatori uh, diferiți, de unde am obținut diferitele estimări din studiul nostru. Următorul slide. Dincolo de crearea bazei de date, am avut un cadru general conceptual Colegii mei au arătat că ne-am axat pe, difer- pe nouă diferite provocări și lacune. Nu sunt singurele, noi le-am identificat însă pe acestea ca fiind cheie și cu aceste nouă elemente uh, am stabilit patru subiecte cheie și de aici uh, apar uh, problema, de fapt. Pentru că sunt lucruri cheie pentru evaluare. În primul rând, este vorba de coordonarea și managementul prost al problemei. Aici apar diferite lacune și bariere. În al doilea rând, faptul că se ține foarte uh, puțin cont de nevoile individuale și preferințe, apoi proasta predictibilitate a procedurilor de azil. Iată o idee care a rezultat dintr-un studiu OCDE, unde s-a analizat uh, eficiența procedurilor judiciale cu predictibilitate cu tot. Deci, uh, aici, mai ales rata recunoașterii este relevantă și problematică. Prin urmare, predictibilitatea este scăzută și de aici apar ineficiențele. Și ultimul element cheie, rasismul și xenofobia. Aici uh, apare iarăși un alt uh, studiu cu privire la costul non-Europei. Toate aceste patru subiecte duc la diferite categorii de impact. E și o a șasea categorie, drepturi fundamentale, dar asta n-a fost analizată în evaluarea economică. Acest impact poate fi apoi uh, structurat uh, pe impact pe indiviz și impact pe societate. Dar sunt două fațete ale aceleiași monede la o adică. Iată așadar uh, ce vedem în această imagine. Următorul slide. Cifrele de aici arată cum cele nouă lacune și bariere sunt structurate pe aceste șase categorii de impact cu rezultate generale. Uitați-vă puțin la lipsa căilor legale. Vedeți că aici impactul este pe toate cele șase categorii. Și în funcție de această structurare, noi ne-am făcut estimările cantitative. Următorul slide. O să trecem acum în revistă câteva elemente, n-am timp pentru toate opțiunile politice, noi am analizat șapte uh, diferite opțiuni politice, dar aici avem, de exemplu, vizele umanitare despre care vă vorbeam. E vorba de o evaluare cu privire la, de o evaluare cu privire la valoarea adăugată a Europei, ceea ce a propus LIBE. Pentru această opțiune am analizat toate costurile asociate cu opțiunea politică și am identificat că este vorba mai ales de uh, nevoia de a avea resurse umane pentru a procesa dosarele și pentru a oferi ajutor și consiliere juridică și traducere. La beneficii. Am plecat de la ideea conservatoare că am uh, avea o, 20%, o reducere de 20% a costurilor și am ajuns la un beneficiu net de 6,2 miliarde anual. Un câștig pentru Uniunea Europeană dacă ar implementa această opțiune politică. Mai departe, ultimul slide. Oricum ne presează timpul, așa că trec direct la sfârșit. Adică concluziile. Deci ultimul slide. Nu chiar, dar acesta. Per total, considerăm că lacunele și obstacolele din sistemul european de azil vine cu costuri atât pentru indivizi cât și pentru societate. Rezultatul negativ, acesta este rezultatul negativ. Rezultatul pozitiv este că avem opțiuni politice, deci Uniunea Europeană poate acoperi aceste neajunsuri cu beneficii pozitive nete, Credem că va rămâne ridicată cererea de azil în anii ce vor urma, deci este foarte important să fim uh, foarte critici față de aceste opțiuni politice, să facem o analiză exhaustivă. Pentru asta se impune cercetare pe mai departe. Studiul sugerează că opțiunile politice eficiente sunt cele care au în vedere ce stă la baza acestor lacune și bariere. Ce, trebuie să fie ceva care să promoveze gestio gestionarea situației, să țină cont de preferințele și problemele individuale, să îmbunătățească predictibilitatea procedurii și să consolideze dreptul indivizilor, inclusiv dreptul de a mun munci și non-discriminarea. Vă mulțumesc! Mulțumim tuturor experților! Sper că colegii au uh, considerat că aceste intervenții sunt utile. Stephen Ryan, dr. Van Balenhoy, uh, doamna dr. Fernandez și doamna Navarro sunt cei care au intervenit. Mulțumiri experților noștri. Din păcate, altă dată când au fost la noi, uh, le-am scurtat vorba. Mă bucur că de această dată am putut asculta toate prezentările. Prezentările oricum vor fi transmise și colegilor noștri. Pentru asta mulțumim tuturor. Vai scuze, doi membri doresc să intervină foarte succint. Doamna Grispec și domnul Lopez Aguilar. Deci, Natalie, și apoi Juan. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Mulțumesc pentru această prezentare, deși nu avem timpul să o dezbatem. E o manieră de a vedea situația din Europa, o manieră foarte interesantă și eu de foarte multe ori folosesc acest argument al costurilei lipsei Europei sau non-Europei în dezbateri ca să combat știrile false sau atacurile naționaliștilor împotriva Europei. Cifrele pe care le-ați prezentat sunt elocvente pentru că arată costul status quo-ului în ceea ce privește azilul. Dacă am înțeles, vorbim de 50 de miliarde de euro. Evident, se spune acest lucru în toate ședințele și am vrea să facem progrese în ce privește reforma dreptului de azil. Dar nu are rost să repetăm lucrul ăsta. Nu la Parlament se, sunt blocate lucrurile, ci mai degrabă la Consiliu. Am depus o întrebare scurtă, pentru că nu avem mult timp, privind prima parte a raportului. Vă referați la lipsa de vot egal și riscurile pe care uh, le, lipsa unei căi legale, mă scuzați, și riscurile pe care le prezintă pentru persoanele respective, dar care duc la prosperitatea traficanților. Puteți foarte pe scurt să ne dați, să ne spuneți care sunt concluziile sau analiza dumneavoastră rapidă, dacă nu înscris măcar, apropo de modul în care uh, apreciați vizele umanitare din acest punct de vedere. Ar putea să reglementeze situația și cum? Mulțumesc! Mulțumesc, Natalie, și acum la fel scurt, Juan. Mulțumesc, domnule președinte. Știm că suntem uh, constrâși de timp și că urmează voturi, dar am o întrebare foarte specifică adresată reprezentanților Comisiei. Am auzit de multe ori, de foarte multe proceduri de încălcare a dreptului european și am spus de foarte multe ori că nu e nimic mai rău pentru încrederea față de Europa, acest, această lacună, acest divorț între legea europeană, dreptul european și comportamentul statelor care încalcă, nu numai că ignoră, dar încalcă direct dreptul european, care nu este uh, care e legislație obligatorie, nu este legislație pe cale de a fi făcută. A doua uh, întrebare. Aveți informații despre aceste proceduri de încălcare a legislației europene și care sunt statele membre care sunt țintite? Putem, puteți să ne spuneți ce state membre uh, care nu este supus unor asemenea proceduri de încălcare a legii europene, care încalcă pachetul european de azil? Am văzut prezentarea de pe ecran privind situația și am văzut că una din provocări este următoare, sau una din probleme este următoarea. Uneori, uh, returnările sunt ineficiente. Așa spuneați dumneavoastră asta acolo, returnări ineficiente. Se spune de puține ori că numărul de returnări este impresionant, dar în multe țări sunt mai multe returnări decât uh, faptul că pe, în țara respectivă sunt acceptați migranți uh, ilegali. Cât de important e pentru uh, aceste state membre să existe returnări legale, pentru că sunt mai multe returnări decât intrări legale. Sunt foarte multe uh, intervenții interesante din partea colegilor, dar nu o să avem timp. O să, cum spuneam, votăm la 11.45, sunt voturi importante, așa că o să primiți răspunsuri înscriți. Știu că o întrebare a fost adresată Comisiei, dar nu avem timp să facem acest lucru, însă vreau să răspundeți uh, la întrebări în scris, o să vă dăm e-mailurile lor. Vreau să mulțumesc încă o dată lui Stevens și echipei de aici și le mulțumesc celor doi uh, uh, eurodeputați care au pus întrebări. Peste un minut o să începem voturile, sunt voturi importante, așa că vă rog să vă asigurați că aveți cartela de vot, o să votăm electronic și vă rog de asemenea și supleanții să aibă cartela de vot. Dacă nu le aveți, vă rog să vă procurați cartelele de vot sau să-mi spuneți că nu aveți cartele de vot. Mulțumesc foarte mult și o să începem în câteva secunde. colleagues, stimați colegi, putem să trecem la vot? Știu că Thomas e gata, da, dar întrebă dacă restul lumii e gata, coordonatorii, e toată lumea gata, e foarte multă lume care e în picioare. Deci vă rog frumos să vă ocupați locurile ca să putem începe. Bun. Stimați colegi, Începem votul cu punctul 9, crearea unei, repor, unei rețele europene de ofițeri de legătură în materie de emigrație. Raportarul este doamna Kinge. Cecil, dorește să iei cuvântul înainte de vot? Da? Vă rog, foarte pe scurt. Grațiare il secretariato. Foarte mult vreau să informez secretariatul că cei care au colaborat la acest lucru uh, s-au fost la dispoziția noastră și le mulțumesc pentru atmosfera în care am lucrat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Cecil! Haideți să trecem direct la vot. Amendamentul 39, deschidem votul. A votat toată lumea? Vă rog, așezați-vă și votați. A votat toată lumea, dar deci vă rog să vă introduceți cartela în consola de vot. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 40, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 1, deschidem votul. S-a închis votul aprobat amendamentul de compromis 2. cine pentru? S-a deschis votul, mă scuzați. S-a închis votul. Aprobat. Amendamentul de compromis 3. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Trecem la amendamentul 125. cine pentru? Deschidem votul, pardon. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 4. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Amendamentul 127, deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Amendamentul de compromis 5, deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Amendamentul 128, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 147. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Amendamentul 150. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 6. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat amendamentul de compromis 7. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat amendamentul 160. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Compromisul 8. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Compromisul 9. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Amendamentul 29. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Amendamentul 163. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 173. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 174. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Compromisul 10. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat amendamentul 180. Mă scuzați, compromisul 11, spune președintele. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Amendamentul 180. Deschidem votul. La acest amendament 180, PPE-ul a votat prea mult, e un vot în plus de la PPE. Poate fi oricine, dar e un vot în plus de la PPE. Acum aveți un vot în minus, închidem votul. Aprobat. Compromisul 12, deschidem votul. <clears throat> S-a închis votul. Aprobat. Amendamentul 190, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 13, deschidem votul. Închidem. S-a închis votul. Aprobat. Amendamentul 197. Deschidem votul. Votul s-a închis. Respins. Să vedem în bloc. Putem să votăm în bloc 198 până la 201. Nu putem vota în bloc. Putem sau nu putem să votăm în bloc? Nu. 198. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 199. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 200. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 201. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 14. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Compromisul 15. Deschidem votul. Închidem votul. Se aprobă amendamentul 214. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 41. Deschidem votul. Închidem votul. Respins 42, deschidem votul. S-a închis votul. Respins 46, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 16, deschidem votul. Să închis votul. Aprobat. Amendamentul 51. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 17. Deschidem votul. S-a închis votul. <clears throat> Aprobat. Compromisul 18. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Compromisul 19. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Compromisul 20. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Compromisul 21. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat compromisul 22. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat compromisul 23. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat compromisul 24. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Amendamentul 71. Deschidem votul. <clears throat> Închidem votul. Aprobat. 73 și 8 sunt identice. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Compromisul 25. Deschidem votul. <clears throat> Închidem votul. Aprobat. 76. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins 77. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 26. Mă scuzați, trebuie să votăm 78, spune președintele. Deschidem votul la 78. Închidem votul. Respins. Compromisul 26. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. 82. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge 80, 81. 81, deschidem votul, închidem votul, respins compromisul 27, deschidem votul, închidem votul, aprobat compromisul 28, deschidem votul, închidem votul, aprobat 29, deschidem votul, Închidem votul. Aprobat. Amendamentul 90. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 30. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Compromisul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aprobat. Compromisul 32. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Compromisul 33. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. 34. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. 35. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat și acum să votif, votăm textul amendat uh, prin vot cu apel nominal. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. 5 abțineri. Putem începe negocierile avem nevoie de majoritate absolută ca să putem începe negocierile. S-a deschis votul. A votat toată lumea? A votat toată lumea? Încă o dată întreb, a votat toată lumea? Se pare că nu. S-a închis votul. 39 împotrivă, două abțineri. Bun. Felicitări raportoarei. Stimați colegi, trecem acum la următorul vot. Establishing the instrument for pre-accession. Instrumentul uh, de asistență pentru preaderare, IPA 3, raportor pentru aviz, Bodil Valero, nu doriți să interveniți, nu trecem direct la vot atunci. Și începem uh, cu compromisul 1. Votul este deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 90. Deschidem votul. 90. Nu revine, domnul președinte. 90. Cer scuze pentru confuzia provocată, spune domnul președinte. 90. A votat toată lumea, închidem votul. Respins. 9, amendamentul 9, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 91, deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 92, deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 93. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 94. Deschidem. Închidem. Respins. 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 96. Deschidem votul ți a închis votul. Respins. 97. Deschidem. Închidem. Se adoptă. Urmează un vot în bloc de la 98 la 103. Deschidem. Închidem votul acum. Respins. Amendamentul de compromis 2. Deschidem votul. Compromisul 2. Închidem. Se adoptă. Și acum trecem la trecem la 121 Închidem votul la 121. Respins. 13. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Închidem. Se adoptă. 127. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Identice 128 și 129 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Considerente 16. Deschidem votul. Închidem. Respins. 17. Deschidem. Închidem votul acum. Se adoptă 18. Deschidem votul. Închidem acum. Respins 19. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 20. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 21. Deschidem. Închidem votul. Se adoptă 22. Deschidem votul. Închidem. Respins. 23. Deschidem votul. Închidem. Respins 24. Deschidem votul. Închidem acum. Se adoptă 26. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 27. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 28. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 29. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Avem multe considerente. Nimic în bloc. 30 acum. Deschidem votul. Închidem. Respins 31. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 33. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă 34. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 35. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 36. Deschidem. Închidem votul. Respins. 1. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 40. Deschidem votul. Închidem acum. Respins. 41. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă 42. Deschidem votul. Închidem. Respins. Amendamentul 2. Deschidem votul. Închidem acum. Respins. 44. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 45. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 46. Închidem. Trebuie să stăm cu mâna întinsă, începe să mă doară. 47, deschidem votul. 46 se adoptă. <laughs> Credeam că vă mai pasă, spune domnul președinte. 47. Îmi cer scuze, știu că vă interesează, sigur. Închidem votul acum la 47, respins. 48, deschidem votul. Închidem votul. se adoptă 49 deschidem votul acum. Închidem. Respins. 50 deschidem votul. Închidem. Respins. Amendamentul 3 deschidem votul. Închidem. se adoptă. 51, deschidem votul. Închidem. Se adoptă 52, deschidem votul. Închidem. Se adoptă 53, nu mai avem mult, deschidem votul. Închidem. Se adoptă 54, deschis votul ți a închis votul. Se adoptă 55. Deschizi votul. Închidem. Se adoptă 56. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă 57. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 58. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 59. Deschidem. Închidem. Respins 60. Deschidem votul. Închidem. De ce mă filmează domnii ăștia? Nu știu. Chiar vă interesează? Se adoptă 61. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 62. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 63. Deschidem votul. Închidem acum. Respins 64. Deschidem votul. Închidem. se adoptă, 65, deschidem votul, închidem, respins, 66, deschidem votul, închidem, se adoptă, 67, deschidem votul, închidem, respins, amendamentul 4, deschidem votul, Închidem acum. Se adoptă 68. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 5. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Votăm textul în formă modificată. Apel nominal. A votat toată lumea, închidem votul și se adoptă cu 38 de voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări portorului. Trecem la următorul vot. Punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune, asigurând uh, monitorizarea parlamentară asupra agențiilor descentralizate. Raportoare, doamna Grapini. Doamna Grapini, doriți să interveniți? Înainte de vot, nu vă mulțumesc foarte mult. Bine. Așadar, votăm acum amendamentele 2 și 6 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 1 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 14. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă vot final cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 54 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări, doamne raportor. Bravo! Următorul vot vot unic în ceea ce privește crearea unui sistem centralizat pentru identificarea statelor uh, membre care dețin informații cu privire la condamnări în ceea ce privește resortisanții terțelor state și a persoanelor apatride. E Cristecen. Dan Dalton este raportor. Domnul Dalton dorește să intervină înainte de vot. Da, foarte pe scurt, doresc să Mulțumesc în primul rând tuturor colegilor care au muncit din greu pe acest dosar. Când l-am preluat în urmă cu 2 ani, eram sigur că va fi unul ușor, neproblematic, uh, atitudinea va fi relaxată, dar am lucrat foarte bine unii cu alții și cred că toate grupurile ar trebui să facă un compromis față de poziția inițială. Sunt recunoscător că avem votul astăzi și că reprezintă un compromis la care trebuie să aderăm cu toții. Știu că nu a fost deloc ușor și vreau să mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, nu prea sunt dosare ușoare la Libe, spune președinte, după cum probabil bine știți. Și vor mai fi și altele. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor implicați. Trecem deci direct la vot. Votăm uh, textul uh, convenit uh, la negocierile interinstituționale. Vot unic s-a deschis votul. All right, two, sorry, my apologies. Under the directive. Sorry, the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 34 pentru, 11 împotrivă, 9 abțineri. Acum votăm uh, directiva. Îmi cer scuze raportorului, ar fi trebuit să anunț toate voturile. Și acum, dragi colegi, votăm directiva. S-a deschis votul. Îmi cer scuze încă o dată raportorului. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 37 pentru, 8 împotrivă, 9 abțineri. Felicitări raportorului.